Jest chyba dla nich? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne, wyjątkowe spotkanie. Bună ziua tuturor! A venit momentul să începem cu reuniunea noastră extraordinară. Este vorba de o audiere privind inițiativa cetățenească Opriți Vivisecția această reuniune este organizată împreună de Comisia en, împreună cu Comisia Envi uh, și comisiile Envi și ITRE, dar și cu comisiile uh, PETI și AGRI, bineînțeles. Vă amintesc că inițiativa cetățenească a fost creată printr-un uh, regulament din 2011 Obiectivul era să se creeze o platformă pentru ca cetățenii europeni să poată formula idei și solicitări um, către Comisia Europeană, um, să poată propune le, uh, inițiative legislative sub uh, competența Uniunii Europene. Însă lucrurile uh, sunt mai ușor de spus decât de făcut. Nu este o sarcină ușoară, mai ales având în vedere că pentru uh, o astfel de inițiativă este nevoie de colectarea un milion de semnături din cel puțin șapte state membre. Și este nevoie de toate acestea pentru ca Comisia Europeană să ia în considerare această cerere. Acestea fiind spuse, aș dori uh, în acest context să îi felicit uh, pe cei prezenți astăzi aici, uh, domnul Andre Menaș, domnul Gianni Tamino și domnul Claude Rice. Aceștia reprezintă organizatorii acestei inițiative. Avem de-a face cu a treia audiere pe subiectul unei inițiative, legisla... inițiative cetățenești Um, și asta după audierile privind inițiativele One of Us și Right to Water. Astăzi vorbim despre inter, interzicerea vivisecției. Dați-mi voie să urez bun venit experților uh, noștri de astăzi. Întâi, domnul Greek, uh, președintele uh, Americans for Medical Advancement, apoi doamna Bare Sinusi, profesor la Institutul Pasteur și laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2008. Mă bucur să vă, ală, să vă urez bun venit alături de noi astăzi, doamnă profesor. Și doamna McIver, membră a Humane Society International. După cum am uh, spus deja, audierea de astăzi este organizată în asociere cu comisiile pentru petiții, mediu și industrie și sunt prezenți uh, la această audiere și reprezentanții Comisiei Europene. Dați-mi voie să iurez bun venit doamnei Mațola, vicepreședinte al Comisiei PETI, și domnului Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene. doamna Carla Falkenberg, director general la DG Envy. Înainte de a da cuvântul organizatorilor acestei inițiative, dați-mi voie să vă prezint un scurt rezumat din partea mea. Două chestiuni sunt legate de inițiativa cetățenească. Motivul pentru care sunt folosite animalele în cercetarea științifică și, în al doilea rând, dacă directiva în vigoare își joacă rolul necesar pentru a stabili cadrul necesar pentru utilizarea animalelor în cercetarea științifică. Cred că acum putem să ne întrebăm dacă directiva actuală blochează utilizarea unor noi modele științifice care s-ar baza pe abandonul uh, utilizării animalelor în cercetare. Și ne întrebăm dacă pot fi folosite alte tipuri de cercetare în locul uh, cercetării pe animale. Și bineînțeles, uh, un element pe care nu trebuie să-l uităm este bunăstarea animalelor. E bine, aș dori să îi rog pe vorbitor să își respecte timpul alocat și, în plus, um, mă voi asigura și eu că îl respectați pentru că avem timp numai până la 18.30 astăzi. Acum am să dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei PETI. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să îmi respect timpul alocat. În calitate de vicepreședinte a Comisiei PETI, m-am bucurat și mă simt onorată să pot fi alături de dumneavoastră astăzi. Din experiența mea, multe persoane fac o confuzie între procedurile de petiție și inițiativa cetățenească la Parlamentul European. Amândouă sunt uh, instrumente foarte relevante, dar sunt proceduri diferite și este important să subliniem tocmai această diferență. Comisia PETI joacă un rol puternic, uh, în, joacă un rol important în uh, acordarea de putere cetățeanului european. Chiar și o singură persoană poate depune o petiție. Și Într-un moment în care cetățenii europeni se simt deconectați de procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană, dreptul la petiție trebuie să fie cât mai ușor accesibil. O mare parte a uh, inițiativelor cetățe- cetățenești refuzate de comisie pe baza faptului că nu vin cu o inițiativă nouă uh, legislativă sau cu o modificare a unei legislații actuale, ar fi acceptabile ca petiții la Parlament. Regulamentul privind inițiativa cetățenească este un instrument uh, pozitiv, dar are unele lacune. La ora actuală vom revizuim uh, tocmai acest uh, regulament și vom încerca să rezolvăm problemele cu cadrul juridic. După o serie întreagă, după câțiva ani cu inițiativa cetățenească, este clar că aceasta este o procedură foarte birocratică. Comisia noastră și-a asumat un rol, un rol în a Uh, combate această birocrație și vom încerca să simplificăm această propunere. La ora actuală, două petiții sunt în fața Comisiei Petii ce țin de uh, interzicerea vivisecției și modificarea legislației actuale în acest sens. Vivisecția și experimentele pe animale au fost dezbătute în toate statele membre, dar și în instituțiile europene. Și asta de nenumărate ori. Este un subiect uh, plin de emoții și am văzut că multe persoane, inclusiv eu, au sentimente foarte puternice în acest domeniu. Această inițiativă a dus la discuții și a ridicat întrebări referitor la nevoia procedurii, dar și la utilitatea cercetărilor obținute pe baza acestui sistem. Directiva privind uh, cercetarea pe animale a fost aplicată, a intrat în vigoare în 2013. Ea a modificat directiva precedentă, valabilă din 86. Înțeleg uh, îngrijorările referitoare la experimentele pe animale și vivisecție. Um, îngrijorările menționate din această inițiativă cetățenească. Comisia PETI va uh, informa petiționarii uh, referitor la rezultatele acestei audieri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum am să-i dau cuvântul domnului Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene. Thank you for organizing this very... Mulțumesc, domnule președinte. Doamne și domnilor, mulțumesc că ați organizat uh, această audiere uh, astăzi pentru oprirea vivisecției. Succesul acestei inițiative cetățenești uh, prin strângerea de un milion de semnături, de, dovedește încă o dată că inițiativa cetățenilor, cetățenească europeană are locul său în structura europeană. Este aceast, aceasta este cea de-a treia inițiativă cetățenească care a reușit să obțină um, acest rezultat notabil de la lansarea acestui nou uh, instrument de democrație participativă în aprilie 2012. Dați-mi voie să încep uh, vorbind uh, puțin despre această inițiativă și apoi uh, trecând la subiectul audierii uh, din această după amiază. Comisia Comisia a adoptat pe 31 martie un raport care evaluează primii trei ani a acestui nou instrument, Inițiativa Cetățenească Europeană putem conchide că această procedură, așa cum uh, a fost ea prevăzută în regulamentul cu privire la inițiativa cetățenilor, funcționează. Încă considerăm că mai există lucruri care pot fi îmbunătățite, de exemplu în ceea ce privește datele uh, pe care cetățenii trebuie să le ofere atunci când semnează o inițiativă cetățenească în diverse state membre. De asemenea, putem îmbunătăți calendarul procedurii uh, sau strângerea de date în online pentru a numi câteva exemple de lucruri care pot fi îmbunătățite. Comisia este complet angajată Uh, în a face această inițiativă să uh, funcționeze, pentru că suntem uh, convinși de faptul că are un potențial la a uh, reconecta cetățenii cu instituțiile uh, Uniunii Europene. Suntem așadar să discutăm uh, în următoarele luni, pe baza raportului nostru, împreună cu domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei, precum și cu actorii interesați, cum am putea îmbunătăți funcționarea acestui instrument important. Din această perspectivă, salutăm faptul că Parlamentul European pregătește un raport din proprie inițiativă ca răspuns la raportul Comisiei și că Consiliul deja a început să discute acest acest subiect. Unul dintre aspectele aduse în discuție în raportul nostru este nevoia de a ne asigura că diversele voci sunt auzite uh, la aceste audieri publice. Perioada de trei luni în care Comisia trebuie să ia o decizie în legătură cu inițiativa este o perioadă foarte scurtă de timp, iar uh, audierea publică reprezintă singura oportunitate pentru a vedea care sunt uh, opiniile actorilor implicați. Astăzi, pe lângă organizatorii acestei inițiative, care bineînțeles rămân principalii actori în cadrul acestei proceduri, vom avea posibilitatea să-i ascultăm și uh, pe cei trei experți uh, uh, pe acest subiect care au fost invitați de către Parlamentul European. Acest lucru este unul nou, iar Comisia îl salută. Sperăm, de asemenea, că va deveni o practică curentă pentru viitoarele uh, audieri în cadrul inițiativei cetățenești europene. De aceea uh, doresc să urez uh, bun venit încă o dată organizatorul acestei inițiative cetățenești de oprire a vivisecției, de asemenea făcând-o și în numele Comisiei. Noi uh, credem că această inițiativă cetățenească este extrem de sensibilă și importantă și uh, oferă Comisiei oportunitatea de a evalua uh, critic toate eforturile făcute la nivelul Uniunii Europene pentru a putea să facem ca obiectivele care apar în tratat să progreseze. Noi, uh, practic, uh, suntem gata să înțelegem preocupările organizatorilor și uh, cerințele lor specifice care vizează anularea directivei 2010 pe 63 cu privire la protecția animalelor folosite pentru scopuri științifice. Suntem gata să vedem cum va decurge această dezbatere și pot să spun că suntem gata să ascultăm tot ce va fi spus și că vom urgă, urmări și schimburile care vor avea loc între organizatori, experți și uh, eurodeputați. Directorul general Carl Falkenberg din partea Direcției Generale pentru Mediu va prezenta imediat, uh, pe scurt, uh, care este starea de fapt în ceea ce privește directiva 2010 pe 63, uh, contextul său juridic, obiectivele sale și starea sa de implementare, dar bineînțeles că pentru restul luăm notă de diversele poziții care ar putea fi exprimate astăzi după amiază. Vom asculta cu atenție toate argumentele prezentate și bineînțeles vom interveni dacă vom putea oferi lămuriri suplimentare. În urma acestei audieri și ținând cont de diversele opțiuni Uh, comisia își va pregăti um, răspunsul oficial la această inițiativă cetățenească de oprire a vivisecției uh, și uh, ne gândim să adoptăm acest răspuns până pe 3 iunie, tocmai la timp pentru a respecta termenul de 3 luni care ne este oferit prin regulament. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Acum dăm cuvântul organizatorilor. Acestea vor prezenta această inițiativă și domnul Tamino și domnul Rice sunt cei doi care vor avea cuvântul pentru a prezenta această inițiativă. Voi vorbi italiană, spune domnul Tamino, pentru a putea să um, mă refer uh, mai bine la toate conceptele din prezentarea mea. Adesea auzim următoarea părere. Experimentele pe animale reprezintă doar o problemă uh, de etică. Însă inițiativa noastră și ce se află în spatele său vizează sublinierea aspectelor importante uh, pentru sănătatea oamenilor pe care le urmăresc cei care fac experimente pe animale. Astăzi, folosirea experimentelor pe animale uh, ar, garantează oare cetățenilor europeni ceva uh, pozitiv din perspectiva sănătății? Răspunsul nostru este nu. Și nu este doar răspunsul nostru, ci al multor cercetători. De asemenea, s-au făcut foarte multe analize, meta-analize, care demonstrează că se fac foarte multe uh, experimente pe animale, însă datele strânse uh, demonstrează că în foarte multe cazuri nu există niciun fel de corespondență între datele obținute de la animale și uh, eventualele rezultate uh, asupra ființelor umane. Nu se pot folosi uh, anumite animale ca model pentru alte animale. Să zicem, dacă ne gândim Uh, la um, rozătoare și cârtițe, uh, e bine, similitudinea uh, între acestea um, este de doar 50%, deci între șobolani și cârtițe, deși fac parte împreună din clasa rozătoarelor. Prin urmare, cum putem extrapola datele obținute de la animale la ființele umane? Dacă luăm uh, datele uh, experimentelor făcute pe șobolani sau șoareci, e foarte greu să ne imaginăm că aceste date s-ar putea suprapune peste uh, uh, ceea ce s-ar putea obține la nivelul uh, ființelor umane. Până la urmă, uh, efectele se resimt uh, în, la nivelul uh, uh disciplinelor precum farmacologia sau toxicologia. În regulamentul RICI ni se spune că nu există vreo garanție că rezultatele obținute în urma studiilor pe animale pot fi extrapolate la oameni. ar trebui oricum să existe uh, anumite um, uh, date obținute în anumite tipuri de laboratoare pentru ca datele să poată fi comparate. Adesea vorbim despre de elemente care se leagă de uh, securitatea uh, cetățenilor. și să nu mai vorbim de faptul că în toate aceste experimente intervine uh, chestiunea protecției animalelor. Prin urmare, am obținut foarte multe semnături din partea cetățenilor uh, europeni, mai mult de un milion de semnături, de fapt 1,3 uh, milioane de semnături, dacă ar fi să le analizăm pe uh, absolut uh, toate. Ori asta spune multe. Haideți să ne gândim puțin uh, la uh, starea de sănătate a cetățenilor europeni. Nu există niciun fel uh, de uh, corespondență între datele obținute pe animale și actuala stare de sănătate. Ce se întâmplă cu bolile genetice? De ce devin acestea din ce în ce mai frecvente? De ce sunt tot mai frecvente cazurile de tumori la copii? Noi uh, trebuie să garantăm drepturile la sănătate uh, ale oamenilor uh, și trebuie să acționăm în acest sens, însă cercetarea pe animale nu ne-a oferit niciun fel de răspuns în această direcție. Prin urmare, ne dorim să clarificăm dacă modelul folosit pe animale poate fi folosit la oameni. credem că nu, pentru că nu oferă date care să prevadă un anumit tip de evoluție în cazul ființelor umane. Pentru alte um, tipuri de analize științifice, da, ne pronunțăm pentru, însă uh, poate că aceste uh, alte metode folosesc uh, altfel de date și garantează alte rezultate sau anumite opțiuni pentru laboratoare, astfel încât acestea să uh, poată obține date considerate ca uh, fiind valide într-o perioadă uh, scurtă de timp, uh, în conformitate cu uh, tratatele. Pentru că în tratate se spune că cetățenilor trebuie să li se garanteze uh, uh dreptul uh, la uh, sănătate, ori uh, experimentele pe animale nu uh, garantează acest uh, drept. Prin urmare, trebuie să uh, luăm în calcul alte metode. Sunt și alte metode metode de laborator despre care s-a tot scris, care sunt folosite și cred că acestea ar putea uh, fi luate în calcul pentru a vedea care dintre ele uh, sunt valide pentru astfel de predicții. Dorim aici să solicităm și sprijinul europarlamentarilor, pentru că, trebuie spus, sunt foarte multe date care uh, argumentează în favoarea cauzei noastre și care uh, susțin faptul că uh, um, analizele făcute pe animale nu sunt suficient de predictibile și pot fi înlocuite de altfel de tehnici, de altfel de metode. Nu vorbesc aici despre anumite animale care putea fi folosite în experiment, și despre folosirea animalelor în general în astfel de uh, experimente. Nu pot să vă ofer date științifice complete în cele 10 minute pe care le-am la dispoziție, însă obiectivul nostru este să punem la un loc toate aceste documente, să le punem apoi la dispoziția Parlamentului și Comisiei Europene, pentru ca apoi să putem să vedem dacă nu am putea folosi niște metode mai valide pentru garantarea sănătății cetățenilor în afara acestor experimente științifice. Când vorbim despre toxicologie și farmacologie, există altfel de metode. Sunt foarte multe cazuri în care standardele comunitare sau legislația comunitară spune, da, s-ar putea uh, folosi uh, pesticide, biocide, uh, aditive alimentari uh, care să fie uh, uh, testate pe animale. Însă noi credem că legislația ar trebui schimbată, modificată, astfel încât uh, să obținem securitate pentru sănătatea cetățenilor noștri fără să mai folosim experimentele pe animale. Mulțumesc! Oui, euh, bonjour. Următorul vorbitor, domnul Rice, mulțumesc, bună ziua. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să participăm la această dezbatere în contradictoriu. E pentru prima dată că se întâmplă la noi. Până acum erau regulamente adoptate pentru acest domeniu. Și după conferința de la Lisabona am pregătit o intervenție în engleză din păcate, lucrurile mi-au fost furate în tren, așa că o să vorbesc fără documente în fața ochilor. Vă spuneam că doream să mulțumesc comisiei că ne-a invitat pentru această audiere. Mă numesc Claude Reis, timp de 40 de ani am fost director de cercetare la instituția SNRS. Mă ocup de biologie de mai mult de 60 de ani. Aceste aceste ONG-uri care au semnat această inițiativă cetățească europeană reprezintă <clears throat> peste un milion de oameni care au semnat, dar există milioane uh, de oameni care au sprijinit aceste 250 și ceva de ONG-uri în uh, realizarea acestei inițiative cetățenești europene. Desigur că obiectivul nostru este să punem sub întrebări directiva 63-2010 care prevede că animalele sunt modele fiabile pentru problemele de sănătate ale omului și deci atât pentru cercetare cât și pentru prevenție în ce privește sănătatea omului, aceste modele animale sunt perfect acceptabile. Bineînțeles că noi suntem, nu suntem de acord cu această perspectivă pentru că un animal nu e niciodată un model biologic pentru altul, nicio specie nu e model biologic pentru altul. E o afirmație, o să-mi spuneți, dar o să vă demonstrez cu rigoare matematică. Mai întâi, ce definește o specie? O specie înconjurată de bariere. Aceste bariere se traduc printr-o izolare reproductivă a unei specii. Pisica nu se poate încrucișa cu câinele și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că patrimoniul genetic al unei specii e unic. Acest patrimoniu genetic este pus în aplicare atunci când o specie dată se supune unui stres, unei provocări, cum ar fi expunerea la produse chimice, la boli. Nu o să vă prezint toată lista de lucruri la care se poate ajunge, care să pună probleme de sănătate două specii. Una va reacționa cu propriile gen la diversi stimuli la care este expus, din potrivă o altă specie care are un patrimoniu genetic diferit va răspunde cu altă genă, deci nu e niciun motiv ca cele două specii să reacționeze mult similar. Răspunsul poate să fie asemănător, dar poate să fie diametral opus, deci nu se poate spune că o specie model biologic fiabil pentru alta. Iată de ce noi contestăm faptul că se iau modele animale pentru probleme de sănătate ale omului sau de sănătate umană în general de asemenea ce privește îngrijirile sau cercetările medicale la care dorim să le supunem. Aceasta este o mare facilitate pentru industria chimică în special. Dacă avem un produs X și vreți să-l puneți pe piață, poate că e nițel cancerigen, ca să spunem așa. Ca să demonstrăm că nu e foarte cancerigen sau e puțin cancerigen, se poate selecționa o linie de șoareci, de exemplu, eticheta 67E1, care este foarte rezistentă la cancerizare. Dacă din potrivă selecționați linia C3H, care poate să dezvolte tumor mamare foarte rapid după expunere la produse cancerigene, produsul dumneavoastră va fi extrem de periculos. La fel pentru substanțe estrogene, pentru a demonstra că nu e, atunci se testează pe o anumită specie. Și dacă vreți să fie extrogen, atunci e bine să-l testați pe P67L liniuță 6G și veți obține rezultate diametral opuse. Deci această facilitate dă posibilități enorme pentru cei din industrie care vor să comercializeze un anumit produs. Care sunt consecințele acestei facilități? Sunt catastrofale în ce privește sănătatea noastră, pe de o parte în ce privește incidența și prevalența maladiilor care ne afectează, cum ar fi diabetul, Alzheimerul, diversele forme de cancer, în special la sân sau la prostată, boli precum maladia Alzheimer și autismul. Din păcate, doream să vă arăt tabele cu cifre colectate în Franța, mulțumită unei anchete naționale de date sanitare care publică periodic, dar nu am putut să le regăsesc prin internet pentru că n-am avut acces la internet. Vreau să vă spun că în 9 ani, între 2000 și 2009, cu diverse organisme publice franceze care sunt uh, preocupate de probleme de sănătate publică, cazurile de diabet sau uh, multiplicat de două ori în 9 ani, alții aproape de două ori, cancerul la sân de mai mult de două ori, cancerul la prostată s-a multiplicat de cinci ori și autismul începește incidența cu factorul de 50 între 2000 și 2009, în timp ce prevalența, adică numărul de persoane care la un moment dat trăiesc cu maladia, s-a multiplicat cu o cifră 250 sau chiar 300, o cifră absolut nebunitoare. Deci vedeți că suntem expuși o problemă extrem de grave. Dacă continuăm <clears throat> și considerăm că putem continua cu modele animalele ca modele biologice pentru sănătatea omului, atunci copiii care se nasc de, din anul 2000 încoace, din cauza vârstei spre 2050, unul din trei va suferi de diabet, unul din patru de Alzheimer, unul, o, una din trei femei va fi afectate de cancerul la sân, toți bărbații vor avea un diagnostic legat de cancerul prostatei, iar începește autismul. Unul din trei uh, noi născuți. Iar 2050 nu e un an atât de îndepărtat. Deci ideea este că trebuie să nu mai uh, experimentăm pe animale. Cum putem proceda? Avem diverse progrese științifice care s-au înregistrat deja de 20 sau chiar 30 de ani și în special aceste metode care ne-au dat diverse instrumente care au evoluat și care este riscul toxic al produselor chimice. Avem uh, ZPS, uh, celulele pluripotente induse, ceea ce înseamnă că pot fi derivate și diferențiate spre orice țesut din organism. Aceste celule pot fi prelevate fără a face rău și fără considerațiuni etice și de la bărbați și de la femei din embrion la bebeluși, la copii mici, la adolescenți, la <clears throat> adulți, la bătrâni și în funcție de etnie, rasă albă, galbenă, neagră, pentru a da riscul toxic pentru fiecare dintre aceste persoane. Și metodă e permis să se expună celulele respective unui produs chimic dat pentru o anumită perioadă de timp și într-o anumită concentrație și apoi Există un răspuns care vizează produsul în cauză obținut pe celulele noastre. Bineînțeles că celulele nu reprezintă individul complet, deși apoi putem face același studii pe țesuturi, nu în cultură, ci în perfuzie. Apoi, eventual, le putem efectua pe <clears throat> oameni întregi în teste clinice și putem evalua ce vor face produsele la om și nu la un animal. Cum se întâmplă acum pe șoareci, cum, a, cum cere regulamentul RIGI să se testeze produsele chimice pe șoareci. Îmi pare rău, noi nu suntem șoareci de 75 de kilograme. Iată evaluarea riscului toxic pentru ca eventual să avem o prevenție care să merite efortul. În ce privește cercetările biomedicale, aș vrea doar să citez cuvintele unui câștigător, Sidney Brenner, care a câștigat premiul Nobel, a spus că trebuie să facem cercetări în biologie de la patul pacientului până la <clears throat> până în instanță. Se pare că nu e audiere clasică, pentru că aici îmi limitați timpul de intervenție. În, înche- în încheiere vrea să spun că nu se poate să continuăm pe această cale și că a venit momentul să se schimbe ritmul. Cercetările biologice, în general, au făcut progrese enorme. Avem acum diverse tehnici, nu o să intru în amănunte tehnice, care răspund la diverse întrebări care vizează sănătatea omului și animalului. Și deci aș vrea să se pună în aplicare. Mulțumesc. Președintele, mulțumim foarte mult și scuze că îmi revine mie rolul ca președinte să vă limitez timpul. Vă sunt recunoscător. Această prezentare va apărea și pe pagina de internet a comisiei noastre. Permiteți-mi, vă rog, acum să trecem la o altă prezentare din partea Comisiei Europene, reprezentantul acestei, domnul Falkenberg, director general de la Direcția Generală pentru Mediu, care este așteptat aici la prezidiu. Domnule Falkenberg, vă rugăm să poftiți. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei. Europa posiada najbardziej zaawansowane. Europa are cadrul legal cel mai avansat pentru protecția animalelor de laborator și se apreciază pe scară largă pe întregul mapamon. Compromisul uh, la care s-a ajuns în ce privește directiva privind protecția animalelor de laborator a durat uh, șapte ani. Acum există un compromis. Evident că nu vine întâmpinarea tuturor preocupărilor, nu mulțumește pe toată lumea. Dar după cum este o zicală, dacă nu îți place compromisul, înseamnă că e unul bun. Chestiunile ridicate de cetățeni trebuie examinate cu atenție. Iar în ce privește concluziile finale, oricare vor fi acele. Și este exact ce facem noi acum. Acum a venit domnul Falkenberg și am plăcerea să-i dau cuvântul. Și v-am rugat să ne prezentați contextul legat de cadrul de reglementare actual. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Uh, and, um... Thank you for organizing this, uh, this hearing. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere. Mă simt onorat să fiu aici în prezența atât de mulți oameni de știință cunoscuți când eu vin dintr-un mediu al economiei, însă m-ați invitat uh, pentru a vă oferi o prezentare a realității de reglementare în Uniunea Europeană. Și asta voi și face. Mă voi uh, concentra asupra clarificării unora dintre elementele pe care le-am auzit până acum. la propunerea de bază din inițiative, cred, din inițiativă nu cred că există o există divergențe. Cu toții credem că există metode de testare mai bune și mai sigure. Există sau trebuie dezvoltate astfel de metode unele dintre ele sunt în curs de dezvoltare și urmează să funcționeze bine pe piață, mai bine decât testarea pe animale. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană a ă, reluat în considerare legislație din 1986 și ă, am revenit la regulamentul 63 pe 2010, care impune orice fel de alt tip de testare în afară de testarea pe animale. Am să încep prin a vă citi aliniatul 4 din această directivă, care spune statele membre se vor asigura că în, de fiecare dată când este posibil se va găsi o metodă satisfăcătoare de ă, testare științifică care să nu uh, conțină met, uh, testarea pe animale. Uh, ei bine, această uh, posibilitate va fi folosită, în engleză shall be, folosită mai degrabă față decât um, testarea pe animale. Deci, se subliniază orice fel de altă măsură de testare recunoscută și statele membre sunt obligate să uh, aplice această prevedere, iar statele membre trebuie să se asigure că se și face acest lucru. Această legislație, și colegii au spus-o deja, a fost transpusă în legislație în toate cele 28 de state membre, însă este o legislație recentă este aplicabilă în toate statele membre de la finalul lui 2013, de când s-a făcut revizuirea directivei din 86. Experiența rezultatelor cu acest uh, act normativ este limitată. Încercăm să uh, adunăm prime experiențe și vom avea o primă revizuire după 5 ani de la implementare. Deci în 2018-2019 în acești ani vom putea prezenta Parlamentului și Consiliului de Ministri o revizuire a acestei legislații. Legislația dincolo de regulamentul, de articolul pe care l-am menționat, care solicită și impune folosirea metodelor alternative dacă ele există, este obiectivul acestei prevederi este să ne asigurăm că utilizarea animalelor este redusă. De asemenea, se analizează condițiile în care are loc această testare când ea are loc și încercăm să ne asigurăm că statele membre fac în așa fel încât în laboratoare, unde se mai folosesc animale, acestea sunt tratate în modul cel mai respectuos cu reducerea durerii, a stresului și așa mai departe. Considerăm de aceea că provocarea reală cu care ne confruntăm este una de a găsi și a valida cât mai repede metode alternative, astfel încât prin directiva uh, din 2010 acestea să devină obligatorii în testele de laborator din Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, eu aș spune că Uniunea Europeană este mult mai avansată decât orice alt stat de pe această planetă, din cunoștințele mele. Eu nu cunosc uh, să existe legislație în rândul partenerilor noștri care să, legislație care să apere atât de clar bunăstarea animalelor și care să impună utilizarea metodelor alternative de fiecare dată când este posibil acest lucru. În viața reală și cred că de aici vin multe din criticile pe care le-am ascultat, în viața reală, comitetele științifice în continuare aduc argumente de ambele părți. Am ascultat prezentările, sunt convins că au fost uh, făcute și ținute cu cele mai bune intenții. Comitetele științifice dezbat aceste chestiuni și de multe ori se pune întrebarea privind fiabilitatea acestor teste. Uniunea Europeană a prevăzut bunăstarea animalelor în tratatul său, ca, în uh, tratatul de la Lisabona, ca obiectiv al Uniunii Europene, în același timp, cred că împreună trebuie să lucrăm pentru a obține progrese și cred că inițiativa cetățenească ne va ajuta în acest sens. Și anume, să încercăm să ajungem la un acord științific referitor la care sunt Uh, metodele suficient de bune pentru a fi și de încredere. Am auzit în audiere că RICI solicită testarea pe animale. Da, este adevărat, dar numai în ultima instanță. De asemenea, la fel ca și orice altă metodă de testare sau ca orice altă procedură, RICI solicită întâi utilizarea metodelor existente. Și numai în ultimă instanță, în cazul în care nu există astfel de metode, se acceptă testarea pe animale. Asta este prevăzut în regulament și acestea sunt uh, prevederile care cu toții trebuie să ne asigurăm că vor deveni realitate în toate laboratoarele. Și până la urmă trebuie să ne asigurăm și că substanțele cu care sunt confruntați cetățenii în viața de zi cu zi au fost uh, testate cât se poate de bine, dar făcând apel cât mai puțin la testarea pe animale. Mulțumesc! Doktorze, bardzo dziękujemy. Będziemy się cieszyć, jeśli... Vă mulțumim, domnule director. Ne-ar bucura foarte mult dacă ați continua să participați la această audiere. Acum vom da cuvântul primului expert, domnul Greek. Înainte însă de a vă da cuvântul, aș dori să spun că după ce intervine unul dintre experți, vom avea întrebări și din partea membrilor și răspunsuri din partea deputaților, întrebări din partea deputaților, în eventuale numele comisiilor, întâi în numele comisiilor reprezentate și apoi, dacă mai avem timp, vom da cuvântul și altor colegi. și de fiecare dată vom da cuvântul unuia dintre organizatorii uh, sau sponsorii petiției să intervină. Dacă domnul Greek este acum pregătit, îi pot da cuvântul, chiar cu cea mai mare plăcere. Ok, zaczynamy.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 Înainte să încep, aș dori să mulțumesc Comisia pentru Petiții și Comisia pentru Agricultură pentru că mi-a permis să mă exprim astăzi aici. Aș dori de asemenea să vorbesc și despre ONG-urile și indivizii care mi-au permis să fiu astăzi aici, să le mulțumesc și lor și în cele din urmă fiecare dintre dumneavoastră care, au, care sunteți astăzi prezenți. Într-adevăr, mă simt onorat să mă pot exprima în fața dumneavoastră. Am fost invitat uh, din cauza expertizei mele în ceea ce privește uh, producerea de modele pe baza uh, studiilor făcute pe animale și pot să vă spun mai întâi câte ceva despre experiența mea. Am contribuit la 20 de studii în ceea ce privește modelele pe care le obținem din studierea animalelor și am contribuit și la elaborarea de uh, modele uh, în general uh, în ceea ce privește animale, nu doar pentru o specie în parte sau pentru anumite boli în parte. Pot să spun că am articole științifice, că am făcut, am ținut prelegeri peste tot în lume în ceea ce privește abuzul animalelor în Uh, știință. Am uh, predat la două școli de medicină din Statele Unite și nu am niciun fel de beneficii financiare uh, de pe urma concluziilor acestei dezbateri. Am spus acest lucru că nu am interese financiare în ce privește rezultatul acestei audieri, pentru că mulți citează studii care au fost uh, uh, făcute și care uh, practic uh, demonstrează că majoritatea cercetătorilor susțin uh, testarea pe animale sau uh, uh, cercetările făcute pe animale. Eu pot să spun că în, atunci când se citează aceste studii există interese financiare și uh, în al doilea rând pot să vă spun că niciunul dintre aceste studii care au fost citate uh, nu sunt unele la care eu am contribuit ca și uh, expert. Există un acord în lumea uh, cercetătorilor și în industria farmaceutică că, metod, uh, că modelele animale nu au niciun fel de predictibilitate pentru răspunsul oamenilor la boli sau la medicamente. Am acoperit uh, acest aspect în mod extensiv în articole și cărțile mele. Pot să vă spun că există 100 de vaccinuri împotriva HIV care au fost uh, bine uh, testate pe animale și pe maimuțe, pe primate, uh, dar uh, care uh, au dat rezultate bune la animale, dar deloc la oameni. Deci pot să vă spun că nu există niciun fel de valoare predictivă, așadar, a modelelor animale în acest domeniu. Pot să spun că am mai studiat o mie de medicamente care ar fi trebuit să ofere protecție neuronală celor care au suferit de pe urma unor accidente vasculare. Aceste medicamente au dat rezultate bune la animale, dar niciun fel de rezultat la oameni. Deci nu există o predictibilitate a modelor animale la uh, oameni, însă uh, totuși majoritatea uh, experimentelor continuă să folosească animale și uh, presupun că aceste modele pot fi aplicate. Valoarea predictivă este justificarea primară pentru folosirea uh, animalelor în a studia bolile și efectul medicamentelor. Reprezintă practic temeiul tuturor raționalizărilor și justificărilor uh, și uh, este demonstrabil o ipoteză falsă. Animale pot fi folosite în știință în uh, nouă moduri uh, diferite. Uh, ne interesează mai mult pe noi astăzi primele două categorii, și anume animalele pentru teste, pentru afecțiuni și medicamente dar uh, restul uh, nu reprezintă utilizări viabile ale animalelor. Putem să le folosim ca um, uh, surse de noi informații legate despre um, univers, um, dar vreau să spun că toate, toate domeniile care se regăsesc de la 3 la 9 pot să folosească și alte informații, nu cele obținute de pe urma testărilor pe animale. La 1 și 2 ne putem da seama cum animalele uh, uh, folosite uh, pentru testări dau naștere la anumite date care sunt apoi vândute societății. Din nou, repet, animalele nu pot fi folosite ca modele predictive pentru oameni. Analizele uh, făcute pe uh, uh maimuțe uh, ne demonstrează următoare lucruri. Toți uh, noi și maimuțele am început prin a avea același set de uh, uh, gene, dar acum uh, diferențele sunt uh, uh, sensibile, deși nu majore. Un alt domeniu științific care invalidează uh, noțiunea de predictibilitate a modelelor animale reprezintă uh, știința complexității. Îmi cer scuze pentru acest diapozitiv care este foarte încărcat, uh, cu siguranță nu mă aștept să-l înțelegeți întru totul, însă vreau să vă spun că am trei cercuri pe acest diapozitiv pe care aș dori să le discutăm pe scurt. Un sistem complex este compus din sisteme simple care există la nivelurile cele mai de jos ale organizării. Cu alte cuvinte, cu toții suntem Uh, făcuți din praf de stele, din uh, carbon, nitrogen, uh, adică azot și oxigen. Și suntem, practic, compuși din aceleași elemente care se găsesc la nivelul puilor sau maimuțelor sau altor animale. Apoi există o ierarhie de organizare a acestor elemente, ceea ce înseamnă că aceste elemente combinate formează gene, iar aceste gene combinate creează rețele. Și, practic, aici situația este cu totul diferită decât la primul nivel. La nivelurile mai înalte de organizare, sistemele complexe nu acționează într-o manieră similară și pentru că pot să acționeze atât de diferit, asta poate da naștere la anumite condiții caracterizate de haos, de teoria haosului. Și pot să vă demonstrez această teorie cu următorul diapozitiv. Avem de-a face aici cu un model matematic Uh, prin care ni se demonstrează că un sistem complex diferă de un alt sistem complex uh, doar uh, la a patra cifră de după decimală, de după virgulă, deci a patra decimală. După cum puteți vedea, după modul în care a fost condus acest program de calculator, diferența între linia neagră deschisă și cea închisă a devenit din ce în ce mai evidentă Uh, odată cu creșterea complexității. Asta înseamnă că dacă un medicament este dat unui om uh, reprezentat de uh, linia neagră, acest medicament ar putea ucide omul. Însă, în cazul animalelor care sunt reprezentate de linia negru deschis, medicamentul ar putea să vindece. Dar știm, de exemplu, că nici noi oameni nu reacționăm cu toții la fel la aceleași boli și la aceleași medicamente. Uh, în cele din urmă pentru a susține uh, preocupările um, uh, teoretice care ne vin de pe urma uh, științei complexității. Putem spune că există dovezi empirice care pot invalida modelele animale ca având valoare predictivă pentru oameni. Acesta este un diapozitiv unde putem uh, găsi niște informații. Acest slide este similar cu cele care se regăsesc uh, în diverse studii științifice. Practic, uh, noi măsurăm aici biodisponibilitatea oamenilor în comparație cu cea a animalelor în ceea ce privește aceleași medicamente. Acest grafic arată, poate crea confuzie pentru că într-adevăr este confuz. Nu putem organiza lucrurile mai bine uh, în acest uh, grafic. Uh, practic, avem de-a face cu foarte multe informații disparate care nu pot fi nici de cum ordonate. Să zicem că dăm unui animal un medicament, acesta se regăsește în țesutul animalului respectiv, însă dacă studiem reacția acelui animal, relevanța acestui studiu nu există practic. Noi ne-am dorit ca toate aceste uh, puncte uh, să se poată uh, ordona la un unghi de 45 de grade pe axa verticală și cea orizontală. Ori, după cum puteți vedea, uh, acest lucru nu se poate întâmpla. Prin urmare, asta înseamnă că, deși uh, uneori animalele au aceeași biodisponibilitate uh, ca și oamenii, uh, se întâmplă că chiar și atunci când cunoaștem biodisponibilitatea animalelor, nu putem avea niciun fel de idee legată de uh, biodisponibilitate la oameni. Totul poate fi reprodus acest model poate fi reprodus pentru substanțe cancerigene, pentru cancer, pentru alte substanțe, alte boli și așa mai departe. De aceea se folosesc, deci, uh, animale pentru uh, a putea încerca să vedem ce se întâmplă în cazul anumitor medicamente sau boli uh, la nivelul oamenilor, pe baza rezultatelor obținute pe studiile făcute pe animale. Însă nu există niciun fel de relevanță. Nu pot să spun uh, prin asta că animalele și oamenii, oamenii au nimic în comun. Firește, uh, avem uh, multe lucruri în comun, cel puțin cu mamiferele. Mamiferele funcționează pe același sistem, toate au rinic, plămâni, inimă și așa mai departe. Însă bolile și răspunsul la boli este foarte divers. Iar aici micile uh, diferențe genetice uh, depășesc uh, cu mult uh, elementele comune pe care le avem. Uh, genet, uh, diferențele genetice uh, fac așadar lucrurile să arate cu totul altfel la oameni. Astăzi, practic, ne, avem în, ne aflăm în epoca medicinei personalizate. Încercăm să uh, facem o potrivire între un uh, anume medicament uh, și uh, profilul genetic al fiecăruia în parte, nu al familiei, nu al surorii, nu al tatălui și așa mai departe. Deja de ani de zile știm că femeile și bărbații reacționează, de exemplu, diferit la aceleași boli, la aceleași medicamente. Știm că grupurile etnice, uh, la fel, uh, au reacții diferite la aceleași boli, la aceleași substanțe. Știm de asemenea și că că uh, gemenii identici uh, au adesea un răspuns diferit la boli sau uh, medicamente. Dacă cineva vă spune că un model animal a fost modificat genetic pentru a se potrivi unui, anima, unui om, atunci uh, aș dori să vă uh, rog să întrebați cât de modificat a trebuit să fie acest model genetic pentru uh, a putea să fie similar unui om, câtă vreme nici gemeni identici nu au aceeași răspuns la boli sau la medicamente. Deci dacă nu există modele care să se aplice de la un geamăn la altul, vă dați seama câtă valoare au modelele uh, uh, testate pe animale aplicate la oameni. Pot să vă spun că și majoritatea um, um, medicamentelor poate uh, nu pot fi tolerate sau nu au un răspuns pozitiv la oameni, deși au uh, înregistrat răspunsuri și reacții pozitive la animale. Câte uh, minute mai am la dispoziție? Pentru că mi s-a spus că aș avea vreo 16 minute la dispoziție. Acum îmi spuneți că mi-am depășit uh, uh, timpul. Voi încerca așadar să mă grăbesc puțin, sărim peste următorul diapozitiv, sărim și peste celălalt și ajungem la uh, preocupările legate de știință și etică. Însă pot să vă spun că dacă modelele uh, pe animale nu au niciun fel de uh, relevanță pentru uh, oameni, uh, atunci vivisecția pur și simplu trebuie oprită pentru că este inutilă. Îmi pare rău dacă mi-am depășit timpul și vă mulțumesc pentru răbdarea acordată. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani panów posłów. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum uh, trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri nu să avem membri din diverse comisii ale Parlamentului care participă la dezbatere și, de asemenea, timpul alocat pentru fiecare intervenție. Doamna Aguilera, cel mult două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-i felicit pe cei care au organizat și au semnat această inițiativă europeană cetățenească. Mi se pare foarte utilă și am mult respect pentru inițiativa lor. Am ascultat prezentările și o să urmăresc în continuare cu atenție aceste lucrări. Aș vrea de asemenea să exprim mulțumiri oamenilor de știință, cercetătorilor prezenți aici, care au contribuit cu toții la îmbunătățirea sănătății și calității vieții. Mă refer la toți oamenii de știință și cercetătorii, chiar și cei care au efectuat teste pe animale. Vreau să pun accentul pe faptul că mă adresez tuturor. Nu sunt expertă nici în cercetare, nici în experimentele pe animale. Am încercat să strâng cât mai multe informații cu putință, m-am întâlnit cu oameni de știință, cercetători, am vizitat Universitatea din Granada, Centrul pentru Biomedicină, unde se fac teste pe animale și încerc să obțin toate informațiile pe care le pot uh, obține. Dar am unele îndoieli substanțiale. În ce privește directiva 63-2010, pe care dumneavoastră doriți să o aboliți, are, există un anumit obiectiv și obiectivul este cel la care v-ați referit de înlocuirea testării pe animale. Cred că obiectivul directivei mi se pare unul util în umila mea părere. Aici s-a spus că un animal nu poate înlocui un animal dintr-o altă specie, dar am auzit și părerea contrară. Am auzit argumentele dumneavoastră, dar am auzit și argumente contrare. Unii sunt de părere că nu există posibilitatea de a înlocui testarea pe animale cu alte modele. Cred că directiva are o abordare solidă, propune eliminarea treptată a testărilor pe animale la un moment dat în viitor. Poate când luați cuvântul din nou să-mi spuneți dacă se pot înlocui toate experimentele pe animale. Eu cred că nu, dar aș dori să aud părerea dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Domnul Wojciechowski, un minut și jumătate. Była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Se pare că nu e prezent. Domnul Hausling. Ja gut, Herr Vorsitzender, habe ich ja jetzt drei Minuten. <laughs> Ähm. Da, domnule președinte, deci eu am trei minute, nu-i așa? Mai întâi aș vrea să le mulțumesc celor care au adoptat această inițiativă. Noi vom uh, lucra mai departe la nivel politic pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că cifrele ne arată altceva. Utilizăm 11 și jumătate de milioane de animale în uh, experimente și asta înseamnă numai cu jumătate de milion mai puține animale decât în 2008 și în continuare folosim 7000 de primate. Și sunt cifre care trebuie scăzute în mod semnificativ. Și voi reveni la modelul privind testarea pe animale. Sunt de acord că nu este cel mai bun când vedem că 92% din medicamentele dezvoltate sunt eliminate la primul test clinic și apoi următoarele sunt, multe dintre ele sunt apoi retrase din cauza efectelor secundare. Să ne întrebăm la, uh, să ne gândim la alternative. Putem înlocui foarte mult prin uh, modele pe calculator, avem multe, multe date, putem înlocui, uh, putem înlocui aceste metode în cercetare, putem folosi celule în loc de animale, putem folosi material de la oameni pentru a putea înlocui animalele? Suntem la nivelul în care să putem spune că nu mai avem nevoie de testarea de animale și dacă da, se face suficientă cercetare pentru a putea folosi toate aceste metode? Și apoi, în ceea ce privește directiva despre care vorbim acum, directiva, la ora actuală, nu mi se pare că ar putea fi înlocuită complet, pentru că prin această directivă protejăm animalele care totuși sunt folosite. Și cred că ar trebui să luăm măsuri mai departe decât această directivă, dar nu să atacăm această directivă. Și la final, există undeva în această lume alternative pe care să le putem folosi deja? Putem ajunge într-o bună zi la punctul în care să nu mai avem nevoie de animale uh, deloc pentru testări? Cred că este un lucru la care visăm cu toții. Hazekamp. Mulțumim. Acum doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc celor care au avut inițiativa aceasta cetățenească europeană excelentă. Multă lume este uimită care aude despre testarea pe animale, pe animale domestice, chiar câini sau pisici, sunt doar puține specii pe care se efectuează experimente. Majoritatea se efectuează mm, de parte de mass media, de public, fără nicio transparență. Dacă publicul ar cunoaște mai mult, ar fi bine. Se utilizează în fiecare an 12 milioane de animale, doar în Europa, ceea ce reprezintă doar 10% din numărul total de animale care își pierd viața în laboratoare. există un excedent de animale, animale utilizate și pentru reproducere. Am văzut o creștere extrem de mare a testărilor pe animale, ceea ce, domnule președinte, mi se pare revoltător. Acestea sunt uh, ființe vii care merită atenția și protecția noastră. Și vedem că multe dintre aceste teste sunt cu totul inutile. Mulți vorbitori s-au referit la valoarea predictivă a testării pe animale. Am auzit de la prezidiu că există o utilizare extrem de, sau o utilitate extrem de limitată și se prezintă o idee care nu e valabilă, cum că ar da siguranță pentru oameni. Credem că ar fi bine dacă am putea adopta reguli noi cât de curând posibil <clears throat> un control mai ferm, reguli mai severe și aplicate cât mai rapid. În fine, pe lângă cei, pe lângă locuire, rafinare și îmbunătățire, poate ne-ar trebui încă unul de relocare. Dacă multe dintre animalele utilizate acum în laborator, dacă nu mai sunt uh, necesare ca pe post de cobai să poată să trăiască în condiții decente în altă parte. Președintele, mulțumim, doamnă. Acum, uh, domnul Țulo, un minut și jumătate. Grazie, președinte, grazie, relator. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor invitațiilor, uh, vorbitorilor, organizatorilor celor care au organizat inițiativa cetățenească europeană care a strâns peste un milion de semnături ca să putem discuta acum modificarea directivei privind testarea pe animale. Această inițiativă cetățenească europeană extrem de utilă pentru că implică pe cetățeni în politică și sper că se va utiliza pe scară tot mai largă. Revenind la subiectul în discuție, aș vrea să mă concentrez pe <clears throat> chestiunea sprijinului pentru noua testare predictibilă care nu e bazată pe modele animale, ceea ce se poate face pe baza progreselor științifice. Aceste metode trebuie să treacă prin procedura de validare pentru a ne asigura că sunt fiabile și relevante. Această procedură e destul de îndelungată și rigidă, poate să dureze până la 10 ani. Și după cum vă puteți închipui, e echivalentă cu o mare birocrație și o povară financiară uriașă. Deci modelele alternative își propun <clears throat> să înlocuiască modelele mai tradiționale bazate pe animale. Acestea sunt deja acoperite de legislație și nu trebuie să mai parcurgă procedura de validare. Deși am auzit astăzi că Multe studii au arătat că testarea pe animale nu funcționează întotdeauna pentru că aceste modele nu sunt întotdeauna relevante pentru oameni. Cred că e o situație de concurență neloială aici, pentru că metodele inovatoare se lovesc de aceste obstacole uriașe, în timp ce metodele tradiționale pot uh, fi aplicate în continuare. Aș ruga așadar Comisia să reevalueze procedura de validare pentru a accelera procedura pe care trebuie să urmeze noile metode care nu se bazează pe modele animale. Mulțumesc. Dziękujemy. Președintele, mulțumesc. Acum urmează doamna Grostet, patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea <clears throat> să încep prin a vorbi despre directiva 2010-63. Reprezentantul Comisiei Europene ne-a vorbit despre ea, menționând în plus articolul 4, care explică faptul că statele membre trebuie neapărat să respecte și să exercite controlele de aplicare într-o această directivă și eu uh, sunt preocupată de starea de bine animalelor, dar apăr cazul de reglementare la acestei directive care prevede evaluări etice obligatorii înainte de a se putea face teste pe animale și că mai există și respectarea regulii celor 3 R în franceză, reducerea utilizării animalelor pentru experimentări, înlocuirea să nu se utilizeze teste pe animale decât dacă nu există alternativă mai bună și rafinare, adică îmbunătățirea metodelor de testare pentru a impune cât mai puține suferințe animalelor. Mi-aduc aminte de discuții pe care am avut-o. Erau discuții pe care le-am avut când am elaborat această directivă. Ea ne permite să garantăm echilibru între starea de bine a animalelor și progresul științific, pentru că Europa să rămână lider mondial materie de cercetare biomedicală. Și am văzut că va avea loc o reevaluare în 2017-2018 important în lumina evoluției științei. Prefer ca experimentele pe animale să se facă în Europa, respectând standardele noastre ridicate de protecție animalelor mai degrabă decât în alte zone ale lumii, unde aceste standarde sunt inferioare, pentru că dacă noi suntem prea severi ce privește testele pe animale. Dacă le interzicem, aceste teste pe animale se vor face în Asia sau pe alte continente unde nu vor exista reguli de respectare a bunăstării animalelor și nici controlele necesare. Aș dori să revin la diverse argumente care permit să se spună, sau unii și-au permis să spună că aceste teste pe animale pun în pericol sănătatea pacienților. Eu aș vrea să subliniez că Actualul cadru legislativ prevede încurajarea cercetării de metode alternative și elaborarea acestor metode n-a fost frânată din potrivă de intrarea în vigoare a directivei. Dar trebuie să constatăm că s-au obținut rezultate terapeutice indiscutabile, care, din păcate, s-au făcut plecând de la teste pe animale. O să dau niște exemple precise. <clears throat> Transplantul de celule cardiace, metode de tratare a maladiei Parkinson sau elemente mitocondriale utilizate recent în uh, Marea Britanie. Toate aceste rezultate nu au fost posibile decât după teste pe rozătoare, primate și porci. Și aici nu auzim asociațiile de pacienți care suferă de boli rare și care au nevoie ca aceste cercetări să continue. Deci, da, da, avem nevoie de a găsi soluții alternative, printre altele cercetarea pe celulă de cordon umbilical și alte celule din sângele, din cordonul umbilical. E nevoie de alternative, dar dacă nu există, atunci, din păcate, suntem obligați să spunem că e încă nevoie de teste pe animale. Dacă asta nu face plăcere nimănui și cu siguranță nu laboratoarelor obligate să le utilizeze. Iată ce doream să vă spun și întrebarea mea este cum explicați toate succesele terapeutice făcute posibile ca urmarea testelor pe animale, succese care uneori au permis și permit să se salveze vieți, cum să le interzice. Bineînțeles să căutăm soluții alternative, dar astăzi avem nevoie de această directivă 2010-63. Wow. Reiter, Reiter. Proszę Państwa, Reiter. Bardzo proszę o unikanie tego typu... Doamnelor și domnilor, am să vă rog să vă țineți de la astfel de exprimare ale opiniilor dumneavoastră. Doamna Grostet a reprezentat comisiile Envi și ITRE. Am să dau cuvântul doamnei Cabezun la fel din partea comisiilor, comisiilor ENVI și ITRE. Mulțumesc, uh, doamnă președ, domnule președinte. Aș dori să încep și eu prin a îi felicita pe toți acești oameni care au folosit democrația pentru a aduce o dezbatere în fața Parlamentului European. Însă, în același timp, vreau să fiu sinceră și să spun că eu sunt medic și sunt responsabilă pentru efectul tratamentelor pe care le prescriu. Aș dori așadar să vă prezint uh, poziția mea, punctul meu de vedere. Majoritatea celor de aici, astăzi, ar prefera să nu fie nevoie să apelăm la testarea pe animale pentru a avea mai multe informații privind uh, boli și tratamente. Însă nu există metode alternative pentru, pentru multe boli și în multe cazuri nici nu știm dacă anumite modele vor deveni realitate. Mă gândesc la experimentele pe retină sau in vitro pe creier. La ora actuală nu sunt uh, puse la punct și nu știu dacă într-o bună zi vor fi. Modelele pe calculator sunt uh, din nou binevenite, dar nu pot fi folosite pentru toate bolile sunt uh, de acord cu ceea ce s-a spus. S-au uh, a obținut rezultate în scleroza multiplă, în Parkinson, s-au obținut rezultate datorită testării pe animale. Avem o obligație să tratăm oamenii și să salvăm vieți. Și cred că este necesar, chiar vital, să continuăm cu testarea. Bineînțeles, întotdeauna uh, cu verificări foarte stricte um, și făcute într-un mod etic. Toate acestea ne-au permis să găsim um, vaccinuri care ne-au permis să eradicăm boli fatale. S-au găsit tra- tratamente precum cele pe bază de insulină care ajută pe diabetici. S-au găsit uh, tratamente de multe ori um, și s-a spus că experimentele pe animale nu sunt uh, necesare sau că nu sunt adecvate din cauza uh, structurii genetice diferite la animale și oameni. Însă este o etapă vitală din testare. Aș dori să vă dau un exemplu. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi știut uh, ce efect are domida asupra animalelor. Poate că asociația victimelor acestei substanțe nu ar veni în fața noastră uh, pentru a ne cere să recunoaștem efectele oribile ale acestei, uh, ale acestei substanțe. Faptul că compoziția genetică nu este identică nu înseamnă că aceste modele nu au uh, nu sunt viabile. Știm de asemenea că tratamentele veterinare sunt tratamente care vin de pe urma, care au fost obținute pe baza unor uh, experimente pe animale. Deci, da, de multe ori structura genetică nu este aceeași sau nu este identică. Însă nu cred că putem uh, pune sub semnul întrebării progresele pe care, care ne-au fost permise și aduse de către testarea pe animale. Cineva spunea că practic creșterea uh, sau apariția uh, noilor boli sau creșterea apariției unor vechi boli uh, ține de testarea pe animale. Aceste două lucruri pur și simplu nu sunt legale. Directiva actuală este cea mai bună pe care o putem avea. Uh, dacă comparăm cu restul lumii, suntem la un nivel foarte avansat. Animalele sunt protejate pe cât posibil și, bineînțeles, va fi nevoie de revizuirea ei, dar și de, va fi nevoie și de um, o evaluare a modului în care statele membre aplică această directivă. Trebuie însă să evaluăm și uh, consecințele lipsei experimentelor pe animale. Aș vrea să știu cu ce am putea să le um, înlocuim la ora actuală. Am să dau cuvântul acum domnului De Bacăr. Thank you, Chair. Um, and also from my side, first of all, congratulations for the Citizens Initiative. I think it is a... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere vine la momentul respectiv, dar aș dori să spun un lucru. I-am ascultat pe cei doi vorbitori trecând de la utilizarea substanțelor chimice și a perturbatorilor endocrini uh, la uh, testarea pe animale și uh, la vivisecție. Obiect... Întrebarea mea este care este obiectivul din, dumneavoastră direct. Văd că sunt uh, prevăzute o serie întreagă de elemente care pot fi discutate în cadrul existent. Directiva din 2010 face exact asta. În primul rând să evite utilizarea animalelor, dar uh, Pot să vă spun că și eu vin din domeniul biotehnologiei și chiar în doctoratul meu am vorbit despre um, teoria sistemelor și complexitate. Deci putem vorbi despre toate astea mai târziu la cafea. Dar cred, domnule Gric, că prezentarea dumneavoastră ucide orice fel de model uh, de, pre, de previziuni. Dacă acest tip de model de previziune nu este posibil, nici măcar cu testare pe oameni, să spunem așa, atunci Practic, ați pus pe butuci orice fel de cercetare din ultimii 40 de ani. Mă întorc la punctul doamnei Grostet. Am făcut progrese în știință, în îngrijirile de sănătate, în dezvoltarea de medicamente pe, cu ajutorul testării pe animale. Nu întotdeauna este perfect, dar poate uneori avem rezultate parțiale, aflăm poate cum funcționează o parte a unei boli. Dar până la urmă, uh, toate modelele existente astăzi uh, s-au construit pe baza datelor obținute prin experimente pe animale. Cum altfel să uh, analizezi efectul uh, sub, uh, substanțelor active asupra anumitor boli și așa mai departe? Trebuie să ne asigurăm așadar că uh, la nivel etic nu folosim animale mai mult decât trebuie, uh, dar Uh, și cred că directiva este aplicată, dar nu la fel în toate statele membre și cred că aici trebuie să continuăm, să ne asigurăm că uh, Uniunea Europeană respectă standardele cele mai ridicate, dar nu sunt de acord cu faptul că testarea pe animale nu poate aduce nicio, uh, nu poate aduce nicio contribuție. pare că persoana scrisă la cuvânt nu este prezentă, am să dau cuvântul din nou experților. Îmi pare rău pentru întârziere. Am mers din reuniune în reuniune astăzi. Aș dori să vă prezint poziția deputaților britanici uh, laburiști. Noi am sprijinit directiva UE pentru că am considerat-o o îmbunătățire a legislației europene Am crezut că se îmbunătățesc uh, metodele de la nivel național. Se promova principiul celor 3 R în engleză, reducerea, înlocuirea și rafinarea utilizării. În februarie anul trecut, la nivel național, Guvernul a stabilit o strategie pentru a atinge aceste obiective, dar nu se vorbea despre obiective de reducere și despre cum urma să se pună în aplicare întreg procesul. Deci, uh, acum, întrebarea mea este una foarte precisă. Am primit foarte multe e mail din partea persoane, a multor persoane din ambele părți ale dezbaterii. Ce mi-aș dori este să înțeleg mai bine ce fel de alternative există la vivisecție când se încearcă găsirea uh, de soluții la probleme neurologice la oameni, de exemplu scleroză multiplă, sau ce fel de măsuri practice ar trebui să promovăm la nivel național în statele membre pentru a ne asigura că aceste principii ale celor trei R sunt uh, aplicate în mod concret în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Greek acum. Voi încerca să nu-mi uh, depășesc timpul acum. N-ar fi rezonabil din partea mea să sper că, înțe- că înțe- toată lumea înțelege toate elementele științifice pe care le-am menționat astăzi. Am scris peste 20 de articole uh, științifice și foarte puțini oameni de știință înțeleg aspectele științifice acelor publicate. Însă Ideea este că societatea este afectată direct și indirect de testarea pe animale. Dacă se dorește salvarea oamenilor ce suferă de boli, printre altele boli neurologice, um, și dacă se dorește tratarea acestora cât se poate de eficient, atunci această inițiativă trebuie să fie analizată. Atât apărătorii um, experimentelor pe animale, cât și eu, ar trebui să primim timp suficient pentru a dezbate subiectele menționate astăzi. Eu de mai mult timp sunt uh, la dispoziție pentru astfel de dezbatere, însă comunitatea susținătorilor pe experimente pe animale nu au fost niciodată disponibili pentru dezbateri și asta ar trebui să vă spună suficient despre poziția lor. Doresc să-mi dați oportunitatea să apăr argumentele pe care le aduc și am fost dispus să fac asta de nenumărate ori. Mi-aș dori ca experții de pe acest, uh, din acest uh, slide, experții din domeniile menționate pe slide-urile mele să participe la discuție și apoi să discutăm toate aceste elemente menționate. Dați-mi voie să spun că astăzi am auzit de la toată lumea tot felul de lucruri, dar ați auzit declarații că testarea pe animale a putut să facă asta sau asta în trecut. În trecut. Eu pot să vă spun că am mers pe lună, dar știți ce? N-am fost niciodată pe lună. În calitate de om de știință și, și de istoric, pot să vă spun că de fiecare dată când am făcut cercetare pentru a vedea ce ne-au adus, uh, de unde au venit marile descoperiri din trecut, testarea pe animale a jucat un rol minim sau chiar nul și de cele mai multe ori testarea pe animale a uh, jucat un rol minim sau chiar a indus în eroare. HIV este considerat poliomelita de astăzi, iar vaccinul polio ar fi fost la dispoziție cu 40 de ani înainte dacă cercetătorii pe maimuțe nu ar fi uh, indus în eroare referitor la originea uh, virusului. Am scris cinci cărți care aduc argumente în plus. Dar nu mă credeți pe mine pe cuvânt, nu-i, nu-i credeți pe ceilalți pe cuvânt. Haideți să dezbatem două, trei săptămâni, astfel încât dumneavoastră, membrii Parlamentului European și Comisiei Europene, să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză. Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny, pan Fernandez? Vă mulțumim. Domnul director din partea comisiei dorește să intervină? Se pare că nu este cazul. Atunci am să dau cuvântul organizatorilor pe inițiativei, domnul Menaș acum. As a veterinary surgeon, as, as a veterinary surgeon. În calitate de chirurg veterinar, spun oamenilor că nu aș testa un uh, medicament pentru cai pe papagai. Și uh, oamenii râd, dar înțeleg imediat. Dacă nu testăm uh, anim, uh, uh medicamente pentru cai pe papagai, de ce testăm uh, medicamente pentru oameni pe șoareci și șobolani? Eu fac parte din două comisii de etică pentru testare de animale și este foarte frustrant pentru mine să nu pot pune sub semnul întrebării modelul testării pe animale. Mi se spune că trebuie să respect cei trei R. Asta uh, prevede directiva. Nu mi se permite să merg dincolo de limitele stabilite de acești trei R. Nu pot pune sub semnul întrebării validitatea modelului bazat pe testarea animalelor Uh, multe uh, experimente astăzi uh, implică șoareci și cercetare pentru cancer. Mm, și mulți îmi spun că nu pot face testări pe culture de celule umane. Și, într-adevăr, așa este. Nu poți testa sistemele imunitare ale șoarecilor în celule umane, dar ar trebui să cheltuim bani și energie cu cercetare pe șoareci când am putea în același timp să îmbunătățim tehnologia cu, baz, cu date umane eu consider că directiva a uh, eșuat să pună sub semnul întrebării modelul testării pe animale în îngrijirile de sănătate pentru oameni. Majoritatea propunerilor de uh, testare pe animale sunt justificate prin uh, a spune uite ce voi face cu șoareci și asta poate va găsi un uh, tratament pentru și aici puteți completa dumneavoastră Parkinson, Alzheimer, cancer, uh, scleroză multiplă toată literatura științifică arată că șansele de cercetare fundamentală, pentru că despre asta este vorba, de cercetare fundamentală. Deci șansele să există un succes sunt minime. Uh, cercetătorul va știe că cercetarea fundamentală va avea efecte imediate, dar nu este așa. Șansele să se ajungă la rezultate clinice uh, țin de, 0, de ordinul la 0,004%. Deci asta ar trebui să ne întrebăm, este modul cel mai eficient să ne folosim resursele? Acesta este modul în care putem obține progrese cel mai bine? Eu cred că nu este cazul. Cred că directiva a încălcat încrederea publică în ceea ce privește compoziția comisiilor de etică, care de multe ori au, un, uh, sunt, au tendința să uh, răspundă solicitărilor de testare pe animale. Nu există experți în aceste um, comisii și de multe ori nu sunt prevăzute alternative. Dacă încerci să aduci în fața instanței un uh, cercetător care face experimente pe animale, spunând că ar trebui să cerceteze pe ceva ce ține de oameni, trebuie să găsești fonduri, să financezi avocați. Noi, practic, nu putem face nimic. Iar cei care uh, fac teste pe animale au, practic, tot. Mă mulțumesc foarte mult. S-a încheiat prima rundă de dezbateri. și aș dori să-i mulțumesc expertului. Iar acum am să o rog pe doamna profesor Bare Sinusi să ni se alăture la podium. Câteva comentarii. Cu toții ținem foarte mult la animale, dar și la aplicarea cadrului legislativ necesar. Animalele sunt folosite în cercetare pentru a înțelege mai bine cum funcționează corpul uman, dar și corpul animalelor și pentru a căuta tratamente la multe uh, boli, fie ele umane sau animale. Efectele muncii oamenilor de știință permit crearea de noi metode de cercetare fără utilizarea animalelor și acest lucru este important în sine. Noi suntem pentru aceste evoluții. Însă trebuie să nu uităm elementele practice a oricărei cercetări făcute fără utilizarea animalelor. Care ar fi rezultatele științifice a unor astfel de studii? Vă dau cuvântul, doamnă profesor. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi astăzi pentru că ridicați nivelul acestei reuniuni. First, uh, I would like uh, to thank you very much for the... Mai întâi aș dori să vă mulțumesc mult pentru această invitație. Vă mulțumesc, deci, pentru această invitație de a participa la această audieră publică. Um, pentru că v-ați dat ocazia să împărtășesc cu dumneavoastră opinia mea în legătură cu cercetarea pe animale și în legătură cu uh, cercetarea care este complementară tuturor modelor pe care le avem astăzi. După cum s-a spus și anterior, cercetarea ar trebui făcută de jos în sus, după care să ne întoarcem uh, din nou în, la nivelul cel mai de jos. Asta fac eu deja de ani de zile de când sunt cercetător, dar ceva lipsește, ceva la mijloc. Dacă vrem să ne întoarcem uh, de sus în jos, trebuie să folosim metode pentru a înțelege ceea ce facem. S-a spus mai devreme că există diferențe genetice între animale și între animale și oameni. După, păre, după cunoștințele mele, există o identitate de 90% din perspectiva uh, genelor uh, între oameni și șoareci. Nu avem într-adevăr un procent de 100%, dar niciodată acest procent uh, nu se concretizează. Practic împărtășim uh, cu mamiferele aceleași tesuturi, aceleași organe, uh, fiziologia noastră este foarte uh, similară. S-a spus deja că foarte multe boli sunt comune um, oamenilor și diverse specii de animale, precum diabetul, cancerul, boli care afectează sistemul imunitar, sistemul nervos central și foarte, foarte multe boli infecțioase, printre care și SIDA. Nu s-a spus și faptul că 90% dintre medicamentele veterinare sunt uh, aceleași sau foarte similare cu cele uh, gândite pentru a trata oamenii. De ce sunt valoroase aceste uh, modele animale pentru cercetarea umană? E bine, firește, acestea sunt modele și nu ne putem aștepta ca modelele să fie identice. Uh, nu există modele animale identice cu cele pentru oameni. Nu putem spune că modelele animale pentru o specie sunt identice cu cele pentru o altă specie. Evident, există diferențe și aceste diferențe, de altfel, trebuie luate în calcul cu foarte mare uh, atenție. Dar ele sunt uh, mult depășite de similitudini. Să nu uităm, și acest lucru a fost deja menționat, că diversitate diversitatea umană poate explica de ce uneori uh, oamenii răspund uh, în mod diferit la boli sau la aceleași vaccinuri sau la aceleași uh, medicamente. Același lucru este valabil și la animale, datorită diversității animalelor. Bineînțeles, modelele animale trebuie îmbunătățite. Ele deja s-au îmbunătățit de-a lungul anilor pentru că s-au făcut progrese științifice. Sunt din ce în ce mai similare uh, modele animale pentru modelele uh, umane, avem din ce în ce mai multe tehnologii mai uh, sofisticate și mai puțin invazive, pe cum imagistica, sunt aceleași tehnologii care sunt folosite la pacienții umani pentru a putea face studii deci aceste tehnologii pot fi folosite uh, și la modelele animale. S-au făcut uh, multe progrese pe baza acestor modele animale. Nu le voi enumera însă pe, pe toate, pentru că unele deja au fost menționate, de exemplu tratamentul diabetului sau uh, anumite vaccinuri, chiar dacă s-a spus uh, că vaccinul pentru uh, poliomelită nu este printre ele. Din câte știu eu, acest uh, Uh, vaccin a fost dovedit pentru prima dată ca fiind eficient pe baza unui model animal. Vaccinurile, nu uitați, uh, producă 2-3 milioane de morți anual. Ar putea produce 2-3 uh, milioane de boli anual, bol, de morți anual, bolile pentru care s-au găsit vaccinuri, dar aceste situații sunt evitate tocmai pentru că aceste vaccinuri există. Știu foarte bine tot ce s-a făcut uh, în ceea ce privește vaccinul împotriva HIV și modelele uh, animale încă de la jumătatea anilor 80. Pot să spun că aveți dreptate, pentru că datele încă nu au fost uh, satisfăcătoare. Ați menționat foarte multe vaccinuri, însă pe mine nu mă interesează cifra, chiar dacă dintre ele au putut fi demonstrate ca fiind eficiente la maimuțe, ele nu și-au dovedit eficacitatea și la oameni. De ce? Oare e problema uh, modelului animal? Acesta ar trebui uh, uh, criticat sau oare cercetătorii ar trebui criticați? Se pare că dacă analizăm cu atenție experimentele care s-au făcut uh, pentru uh, cercetarea în domeniul vaccinului împotriva HIV, nu s-au folosit uh, modelele adecvate, nu s-au ales tulpinile de virus corecte, nu s au folosit cel mai adecvat sit de inoculare. Prin urmare, uh, aceste vaccinuri n-au fost gândite în cele mai bune condiții pentru ca modelul animal să răspundă la întrebările la care noi am dorit să găsim răspuns. Iar acum trebuie spus că s-au făcut niște progrese bune, dar uh, astăzi vă pot spune că dacă se folosesc uh, anticorpi neutralizați care au fost uh, dezvoltați de cercetători, deja există date dovedite de modele animale despre eficiența reducerii dimensiunii a ceea ce numim noi rezervorul pentru HIV, adică exact acele, ă, acele lucruri care uh, uh, fac imposibilă începerea tratamentului uh, pentru uh, pacienții de astăzi. Deci am putut reduce acest rezervor pe baza anticorpilor neutralizați, uh, pe baza modelor animale care astăzi s-au uh, confirmat la oameni. Vă spun toate acestea uh, Uh, acum doar pentru a sublinia faptul că avem nevoie de modelele animale, chiar dacă există limitări uh, ale acestora, precum uh, există limitări și la alte modele alternative celor animale. Există tehnologii care vizează uh, celulele uh, uh, STEM sau uh, modele uh, dezvoltate pe uh, calculator. Acestea au fost gândite, au costat mult, au fost îmbunătățite de-a lungul timpului de către cercetători. Uh, și de altfel pot să spun că sunt uh, deja folosite pe scară largă de cercetători. În țara mea, în Franța, 80% dintre uh, cercetătorii care folosesc uh, modele animale au început mai întâi prin folosirea metodelor alternative și doar atunci când n-au avut încotro, au trecut mai departe și au strâns date care trebuie să fie validate sau uh, nu uh, de către metodele uh, alternative. Dar nu aceste date nu sunt suficiente în sine. Pentru că unor știm că aceste uh, modele alternative care au fost uh, uh dezvoltate nu pot uh, reprezenta uh, toate interacțiunile foarte complexe între țesuturi, între organe, uh, interacțiuni care uh, se regăsesc într-un organism perfect funcțional. Asta înseamnă că trebuie să gândim metode mai bune, metode alternative mai bune pe viitor. Cu toții ne dorim astfel de evoluții pe viitor modele animale ă, singure nu ne sunt ă, nici ele de folos. Deci trebuie să mergem mai departe, să ajungem la studii clinice ă, pe oameni. Studiile pe pacienți sunt absolut critice. De exemplu, în domeniul meu al virusului HIV, și aici lucrurile sunt similare cu cele spuse în legătură cu uh, genetica, sunt foarte multe, sunt câteva persoane, un număr de persoane care rezistă uh, la acest uh, uh virus. Mai puțin de 3% din, uh, dintre oameni, uh, practic, nu dezvoltă uh, uh, SIDA pornind de la virusul HIV. Deci există modele animale total reprezentative uh, pentru ceea ce am putut noi observa la pacienții umani nu avem, din păcate, uh, o altă alternativă. Dacă ne dorim să integrăm anumite observații pe care le-am obținut din studiul pacienților, trebuie să ne putem întoarce la uh, anumite uh, modele animale pe care să le dublăm uh, cu modele alternative, după care să ne putem reîntoarce la pacienți. Toate acestea pentru a putea valida toate rezultatele, atât in vitro cât și in vivo. Pentru a încheia, vreau să spun că cei 3 R din directivă răspund la uh, nevoia de a proteja um, animalele și oamenii uh, în contextul acestor cercetări uh, animale pentru a putea găsi beneficii pentru sănătatea animală și pentru sănătatea oamenilor. Pot să spun că mă bucur să văd că faptul să mă bucur să văd că regulamentul uh, recunoaște aceste modele uh, animale și utilitatea lor, dar că există diferențe față de alte regulamente care reglementează studiile clinice. Pot să spun că am anumite uh, regrete că anumiți pacienți nu mai sunt pentru a-și prezenta propriile lor opinii. Pot să vă spun că mulți pacienți pacienți mi s-au adresat, uh, iar eu am promis că voi încerca să fiu vocea lor. Asta încerc să fac și astăzi aici, să fiu vocea acelor uh, pacienți. Sper că cu toți înțelegeți că dacă oprim cercetarea animală acum, uh, ne-am putea confrunta cu un dezastru. Acesta ar fi un dezastru pentru sănătatea animală și pentru sănătatea umană. Rețineți faptul că datoria noastră este să răspundem la așteptările pacienților. E de datoria noastră să uh, respectăm uh, viața oamenilor și viața animalelor și cred că uh, suntem cu toții astăzi aici împărtășind aceeași idee de fapt. În cele din urmă aș dori să spun că îmi doresc să ancorez comunitatea europeană să susțină dezvoltarea unor metode alternative pe viitor pentru a putea uh, răspunde la nevoile pe care le avem. Cu toții ne vom uh, bucura să avem o metodă care să reprezinte exact ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim doamnei profesor pentru această declarație extraordinară pentru faptul că a dus în discuție și problema așteptărilor pacienților, printre altele. Iar acum trecem uh, la sesiunea de întrebări și răspunsuri și începe cu domnul Tarabela. Un minut și jumătate. Mulțumesc, președinte. Voi încerca să fiu succintă pentru că uh, doamna profesor François Baresinusi Sinusi a rezumat un sentiment pe care l-am și eu și anume putem avea orice respect dorim pentru aceste inițiative uh, uh, cetățenești care își doresc pe bună dreptate mai puține experimente pe animale, mai puțin suferință pentru animale și mai bună bunăstare, însă trebuie să spun că noi ne aflăm practic într-o civilizație decadentă pentru că există aceste uh, inițiative uh, cetățenești care exist, uh, sunt mai numeroase decât cele care vizează combaterea malnutriției în uh, lume. Uh, e adevărat că trebuie să dăm respectul cuvenit acestor inițiative. Însă uh, pot de asemenea să mă scriu liniei uh, uh, colegilor mei, Filip de Bacă și de François Grostet. Și anume, să ne gândim puțin uh, ce dorim să facem. Bineînțeles, uh, cu toții vrem uh, să promovăm bunăstarea animalelor, să dacă oprim vivisecția, practic facem o mare eroare, pentru că Uh, pot să spun, uh, pornind de la, uh, pornind de la speranța de viață în societățile noastre, ea a crescut deja de câteva ori în comparație cu secolele trecute și să nu uităm că E adevărat, există aceste inițiative, există anumite dorințe absolut legitime, dar ele trebuie îmbinate cu uh, uh, interesul pentru binele general. Și voi uh, încheia prin a spune că uh, dacă ar exista o inițiativă cetățenească pentru reinstaurarea pedepsei uh, cu uh, moartea, am uh, avea probabil milioane de semnatari în astfel de inițiative, probabil cei mai mulți în Ungaria domnului Orban. Câteodată poate trebuie spus nu, trebuie să mergem împotriva curentului și încheie, domnule președinte. Uh, e adevărat, această inițiativă merită respectul convenit. Uh, uh, putem asculta toate opiniile care merg împotriva acestor practici pe animale, însă asta nu înseamnă că rezolvăm problemele. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Hoibuch. Sorry. Eh, herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Noi de la Verzi am votat împotriva acestei directive pentru că ni se pare că bunăstarea animalelor mm, nu corespunde cu acest domeniu, deci credem că nu trebuie să mai facă teste pe animale. Legislația europeană ar trebui să reprezintă o paradigmă, deci să nu uităm că în unele state membre nu e posibil să se meargă mai departe decât ce spune directiva, să existe reguli mai severe. Și o lacună. Oare de ce stau așa lucrurile? Desigur că suferința animalelor nu ar trebui să fie legată de rezultatele unor teste care apoi nu se pot extrapola la oameni. Am văzut de multe ori substanțe testate pe animale <clears throat> care ulterior uh, nu sunt deloc uh, potrivite pentru medicamente de uz uman. Cercetările în domeniul SIDA sunt un exemplu clar de sume uriașe cheltuite în fiecare an din anii 80, cei care cercetează în acest domeniu și tot nu avem un vaccin Eh, există foarte multe pentru animale și niciunul pentru oameni. De asemenea, eh, se încearcă crearea mm, sau provocarea pe animale a unor simptome în mod artificial, se creează eh, se face o brevetare în această procedură și asta înseamnă că se creează interese financiare, ceea ce duce la faptul că experimentele pe animale nu sunt decât provo- sunt mai degrabă provocate decât oprite. Ce părere aveți despre asta? Um, se poate contracara acest, um, acest fenomen pentru a avea alte metode care permit uh, o mai bună transferabilitate la uh, tratamente pentru om? De multe ori, uh, de asemenea, și experimentarea pe animale s-a îmbunătățit pentru că oamenii au intervenit pentru a lupta uh, pentru bunăstarea animalelor. Știți că exista testare pe animale în domeniul cosmeticelor, ceea ce am reușit între timp să interzicem. Sper că vom putea reduce și în uh, viitor uh, testările. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Senra Rodriguez. Mulțumesc că mai întâi vă mulțumesc dumneavoastră și vă felicit pentru această importantă inițiativă care ne permite să avem o dezbatere astăzi, dar deși nu sunt experte în domeniu, mi se pare că toate acestea că e extrem de important să examinăm toate opțiunile, să evaluăm cunoștințele științifice pentru a putea lua decizii. Atunci când uh, decidem personal cum ne vom îngriji sănătatea și, de asemenea, la nivel instituțional pentru a lua deciziile potrivite. Vrea să vedem și o abordare legată de această inițiativă, să încercăm să vedem dacă cercetări bazate pe animale sunt cu adevărat utile. Prin urmare, aș vrea să existe o dezbatere cât mai largă care să contribuie la această discuție cu cât mai multe informații. Adesea, când e vorba de testare pe animale, informațiile sunt uh, ascunse în interesul uh, marilor companii farmaceutice, în detrimentul altor cunoștințe științifice pe care eu personal aș vrea să le văd și cred că și cetățenii ar dori să le vadă. Adesea nu recurgem la bun simț. O altă întrebare, există vreo legătură între tipul de cercetare practicat pe animale și faptul că produsele farmaceutice sunt a treia cauză de deces pe plan mondial. Posel Gardini. Mulțumim. Acum doamna Gardini. Hello, I replaced Madame Gardini. De fapt, o înlocuiesc eu pe doamna Gardini și mi s-a spus că voi putea lua cuvântul. Mulțumesc. Uh, Cristian Bușoi, membru of European Parliament PP. Uh, domnul Bușoi, membru al grupului PP. Respect uh, inițiativa cetățenească opriți sexie, dar e nevoie de o dezbatere serioasă cu un mai mic conținut emoțional. Apreciat foarte mult uh, intervenția echilibrată a domnului François Baresinuții Consider că drepturile animalelor în cercetare științifică au făcut progrese extraordinare în ultimii ani și directiva actuală, bazată pe principiul celor 3 R, este un cadru extrem de pozitiv, poate cel mai avansat din lume. Abolirea completă a cercetării pe animale nu va face decât ca cercetătorii să se mute din Europa în alte culturi ale globului. Pe lungul anilor, cercetarea aceasta a facilitat uh, realizări și descoperiri deosebite am găzduit în ultimele luni două ateliere, cel mai recent săptămâna trecută, <clears throat> cu Raz Nobel pentru medicină în anul 2014, domnul John O'Keefe și doamna Moser, care au explicat că ar fi aproape imposibil ca descoperirile lor să se fi făcut fără cercetări pe nimeni. Deci cred că mulți dintre noi am primit și scrisoarea semnată de oameni de știință și doctori din uh, domeniul biomedicinei din Europa, sublinind faptul că cercetarea pe animale a ajuns la o mai bună tratare a femeilor. De asemenea, în <clears throat> protejarea inimii în atacuri cardiace și s-ar putea da multe alte exemple. În ciuda evoluției și dezvoltării de metode alternative, cum ar fi utilizarea de modele computerizate sau pe celule umane și progresul în continuu al bioștiinței, metodele alternative nu pot să înlocuiască pe deplin în prezent utilizarea animalelor. Iată de ce consider că pentru multe maladii, inclusiv uh, cele complicate, trebuie să înțelegem modul în care interacționează întregul organism, ceea ce înseamnă că cercetării care utilizează animale continuă să fie esențiale. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, din partea Comisiei de Mediu, domnul Eck. Mulțumim. Am auzit multe argumente pro și contra, de aceea doresc să mă refer la un element care nu a fost numit în discuție. Opriții Vivisecea este a treia inițiativă cetățenească care ajunge la instituții. 1,1 milioane de cetățeni au semnat această inițiativă din 26 de state membre aproape 18% dintre cetățenii uh, Uniunii Europene resping în sondaje experimentele pe animale pentru că nu mai vor să accepte că animalele să fie ucise în experimente. Că pentru că nu mai vor să accepte că de la alegeri la, la alegeri li se promite să se reducă experimentele pe animale și acest lucru nu se face trebuie să ne uităm la schimbarea de valori care a avut loc în um, societatea noastră. Animalele nu mai pot fi folosite ca mod, nu mai trebuie să poată fi folosite ca modele uh, utilizabile sau ca mijloace de producție în masă. Dacă acest lucru nu este văzut de către instituții, încrederea în instituțiile europene nu va face decât să scadă, să dispară, iar prăpastia dintre alegători și oamenii politici va fi și mai mare decât este acum în viitor va fi și mai dificil să, um, să uh, reprezentăm idealele comunității noastre de valori. Noi trebuie să respectăm um, și să reprezentăm valorile și cerințele cetățenilor noștri. Dacă nu vom face asta, vom pierde din credibilitate și uh, vom pierde încrederea cetățenilor experimentele pe animale în uh, farmacologie și în toxicologie nu aduc rezultate. Și bineînțeles nu trebuie să uităm suferința animalelor. Aceștia, acestea suferă la fel ca și noi. Și bineînțeles că trebuie să uh, vrem progres. Cercetare, da. Experimente pe animale, nu. Trebuie să găsim metode alternative. Directiva 2010 nu este cea mai bună pe care o avem pentru că uh, dacă ar fi, n-am avea 12 milioane de experimente pe animale în Uniunea Europeană în fiecare an. Cel mai bun lucru la această directivă este că îi ajută pe cei din industria farmaceutică, dar nu și pe cei care sunt împotriva experimentelor pe animale. Nu pot decât să fac apel la toată lumea să treacă la metode alternative. Dziękuję, pan poseł Taylor. Președintele, mulțumesc. Urmează domnul Taylor. Thanks very much. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am semnat această inițiativă cetățenească pentru că sprijin obiectivul înlocuirii testelor pe animale cu strategii alternative <clears throat> direct pertinente și valabile pentru oameni. Cu toate acestea, trebuie să clarifice faptul că eu nu cred că abrogarea directivei 2010-63 e neapărat cea mai bună sau singura soluție de a face acest lucru. Sunt de acord cu doamna Vari Sinusi legătură cu nevoia de a progresa în continuare, de a avea o mai bună înțelegere științifică a bolilor. Dar putem face acest lucru fără a ne baza pe experimentarea pe animale. Multe cercetări actuale în domeniul sănătății se bazează pe crearea artificială a unor simptome de boli umane la alte animale ceea ce e pus în întrebării de către oameni de știință. Relevanța acestui un studiu recent al Institutului Național American de Sănătate a dovedit că 95% dintre medicamentele care păreau sigure și eficace la animale, în studii pe animale, au eșuat la faza de testare clinică, de deci, studii clinice din cauza efectului toxic nedovedit asupra oamenilor și a lipsei de eficiență. Cu siguranță, e preferabil să înțelegem mai bine <clears throat> căile de manifestare a bolilor la oameni ca să stea la baza elaborării de medicamente și să nu ne bazăm pe eforturi de a mima bolile omului la alte specii. Fac un apel la Comisie de aceea de a accepta principiul unei eliminări uh, complete a experimentării pe animale și să înființeze un grup de lucru cu Coaliția Europeană pentru a pune capăt uh, asupra experienței pe animale și societatea umană pentru a vedea care sunt elementele esențiale, pertinente din dreptul european care face să progreseze acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Doamna Saunder, mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc domnului François Barre Sinusi pentru prezentarea făcută și să exprim respectul meu pentru contribuția pe care a dus-o la uh, știința mondială. Ca nouă deputată ne-am participat la negocierile asupra vechii directive din 2010 și prin urmare ca vice pe această temă, dar și ca membră a, a Comisiei ITRE, care se ocupă de chestiuni legate de cercetare, aș vrea să mă concentrez pe dimensiunea științifică, lăsându-le altora dezbaterea morală. <clears throat> Ca om de știință aș vrea să vă pun patru întrebări, stimată doamnă. Prima, după descoperirea SIDA în 1983, ați consacrat o parte a cercetărilor dumneavoastră elaborării unui vaccin. Această cercetare ar fi posibilă în prezent fără experimente pe animale <clears throat> și mulțumită noilor tehnologii? A doua întrebare. Puteți să ne dați mai multe amănunte în legătură cu transpunerea rezultatelor obținute la animale, apoi la om? În al treilea rând, dacă astăzi Uniunea Europeană își revizuiește legislația și interzice experimentele pe animale, ce impact ar avea asupra lucrărilor dumneavoastră de cercetare în curs de derulare. Și mă gândesc în special la lucrările legate de căutarea unui vaccin împotriva SIDA, poate chiar împotriva Ebola. Și o ultimă întrebare. În Uniunea Europeană dispunem de un instrument de cercetare foarte important, Orizont 2020. Considerați că putem utiliza acest instrument de cercetare pentru a ne gândi la metode alternative pe experimentele pe animale și, dacă da, cum anume. Mulțumesc. Pan Becker. Becker. Domnul uh, Becker. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Poziția grupului este clar, dar, așa cum a spus domnul Bușoi, avem nevoie de o dezbatere rațională. Sunt de acord cu domnul Tarabela. Democrația e mai mult decât ironia, tirania majorității. Trebuie să vedem diferite puncte de vedere, să vedem să ascultăm și alte argumente. Ascultăm pe cei care au vorbit aici și din comunitatea oamenilor de știință. Mi s-a părut că e clar, deși există lacune și puncte slabe, nimeni nu pune sus în întrebare acestea, cadrul existent a promova și cercetarea pe animale. Cifrele sunt clare. S-a redus numărul de animale utilizate cu peste o jumătate de milion în ultimii câțiva ani, deci progrese s-au făcut și am o întrebare clar. Cei care au uh, promovat inițiativa consideră că e mai bine în Europa cu sau fără avantajele pe care le, le prezintă. Aș vrea un răspuns cu da sau nu. Eu cred că s-au făcut uh, pași înainte aceste cercetări o astfel de dezbatere nu există pentru că punem în comun și înlocuim cu noi modele, elaborăm alternative, nimeni nu pune sus în întrebări că acest lucru există și se întâmplă. Auzi pe un aici ca și că asta n-ar exista, dar e ceva în derulare în prezent. Desigur că în unele ocazii cea mai bună cale de a progresa în continuare cu testarea pe animale, pentru că nu există alternative în anumite domenii, în anumite momente. Deci întrebarea e foarte clară. Cadrul de care dispunem astăzi e mai bun sau mai prost decât ce am avut în trecut? Părerea mea e clară. O a doua întrebare adresată comunității științifice și reprezentanților de aici. Există diferențe, am auzit și discuția despre teoria complexității, dar ați vorbit și despre similarități. După părerea dumneavoastră, cum, puteți, cum putem îmbunătăți ca metodele adecvate să fie utilizate la momentul potrivit, ce poate face comunitatea științifică pentru a face să progreseze această abordare științifică. Dziękuję pani poseł Margaret Oken. Mulțumim. Doamna Ochena, mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Ce m-a surprins a fost că la sfârșitul anilor 80, Parlamentul danez, unde eram membră timp de mulți ani, am avut o legislație mult mai strictă decât cea din directivă. Era interzis să se <clears throat> provoace durerea animalelor. Dacă da, trebuiau utilizate analgezice, ceea ce a dus la lucruri uh, care trebuie cunoscute. Vreau să vă spun că lucrurile pot fi extrem de dificile. Legislația adoptată atunci era mult mai strictă decât uh, această directivă care era menită să protejeze mai mult animalele, așa zise, industriale. Și mă întreb dacă în prezent, când citesc directiva, e nevoie de legislație strictă și să avem alternative bune, deși sunt de acord cu ce a spus aici dr. Lowey, în acest mix de puncte slabe avem nevoie de Perspectiva îndelungată, de ce nu putem avea o legislație la fel de strictă cum am avut noi în Danemarca la sfârșitul anilor 80? Încercați să văd acest lucru și la Consiliu și să urmăresc și era într-adevăr ceva strict. A trebuit să interzice multe teste pentru că nu îndeplineau criteriile. Aici avem o discuție legată de testare pe animale sau nu, în loc să criticăm de fapt legislație mult prea slabă. De exemplu, fără transparența de care dispunem acum la testele clinice pe oameni. Există transparență care nu există la, în legislația privind testele pe animale. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. S-a vorbit numele Comisiei PETI. doamna Evi, din partea Comisiei de Mediu. Pani poseł Evi. Sì, grazie. Eu volevo... Doamna Evi, așadar, mulțumesc, domnule președinte. Doream să iau cuvântul <clears throat> pentru a întreba pe experta de la prezidiu dacă oare consideră că atunci când se efectuează teste, ar trebui să se facă teste pe oameni, pentru că aș vrea să aud comentariul dumneavoastră în legătură cu datele statistice de care dispunem. Cred că industria farmaceutică ne trage pe sfoară. E industria farmaceutică care e extrem de puternică. Ea trage sforile, dar nu e doar industria farmaceutică și agențiile europene care acționează într-o manieră netransparentă și cu siguranță nu procedează cu transparență. Agenția Europeană a Medicamentului a fost criticată chiar de către ombudsmanul european, care i-a cerut să le dovadă de mai multă transparență. Sunt multe cazuri de conivență între cele două sectoare. Bolile, combaterea bolilor reprezintă un domeniu extrem de banos. Pacienții sunt clienți. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Oui, merci. Je voudrais remercier. Euh... Mulțumesc, doamna Godin. Aș dori să mulțumesc celor uh, care au organizat această petiție și experților care spun că am putea pune capăt experimentelor pe animale. Astăzi, cercetarea permite alte metode fiabile. Vorbesc despre toxicogenomie. Uh, aceste metode ne oferă perspective economice ce ar merita să fie dezvoltate, uh, metode etice și inovante. În plus, sunt posibilități de a crea locuri de muncă compatibile cu dorința noastră de a pune capăt suferinței animale. Doamna Grostet a vorbit despre ce s-ar întâmpla uh, și despre delocalizarea centrelor de cercetare în cazul în care ar fi interzisă experimentarea pe animale. Însă acest lucru poate fi contracarat prin etichetare. Trebuie să reformăm această directivă. Cetățenii europeni ne cer asta. Dziękuję. Pan poseł Janusz Wojciechowski, jedna minuta. Wojciechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem podziękować za inicjatywę obywatelską. Każda inicjatywa, która Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Orice inițiativă care ne permite să tratăm animalele într-un mod mai uman, conform articolului 13 din tratat, este binevenită. Și cred că trebuie să depunem presiune în acest sens asupra instituțiilor europene. Având în vedere însă că directiva este în vigoare, problema este să ne asigurăm că ea este și aplicată în mod adecvat. Asta este de multe ori slăbiciunea Uniunii Europene. lipsa de punere în aplicare sau de respectare a prevederilor. Am avea nevoie de instituții de monitorizare. De exemplu, în Polonia lucrăm la o nouă lege privind experimentele pe animale și, din păcate, tendința este aceea ca comisiile de etică să fie dominate de către cei care au interese în menținerea acestor experimente pe animale. De aceea trebuie să urmărim bunăstarea, um, aplicarea bunăstării animalelor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președintele. Dăm acum cuvântul invitatei noastre, doamna Baresinusi. Voi încerca să fiu succintă, dar aș dori să mă refer la câteva puncte și argumente menționate în această dezbatere. Vreau ca lucrurile să fie clare. Așa este, se fac progrese cu metode alternative. V-ați referit la toxicogenetică. Așa este. Însă este vorba de progrese care... Microfonul vorbitoarei se întrerupe care nu permit deocamdată înlocuirea metodelor actuale cu această metodă. Aș dori să repet ceea ce am spus. Trebuie să sprijinim și să încurajăm mai multă cercetare pentru metodele alternative și pentru a răspunde la o întrebare, sunt convinsă că Orizont 2020 chiar este o opțiune pentru a face un apel de oferte de candidaturi, de, un apel pentru candidaturi de cercetare la meto- pentru metode alternative, inclusiv uh, pentru metode care să îmbunătățească uh, cercetările cu ajutorul animalelor. Aș vrea de asemenea să uh, spun următorul lucru. S-a vorbit despre HIV. Eu lucrez în acest domeniu de mulți ani și spuneți că nu avem un vaccin uh, împotriva HIV. Sunt de acord, nu avem un vaccin. Însă chiar credeți că nu am învățat nimic din experimentarea pe animale și din studiile pe care le-am făcut? În timp ce progresăm uh, în cercetări, facem progrese și în domeniul vaccin, vaccinului, bazându-ne pe toată cercetarea făcută în trecut. Am menționat, este vorba de neutralizarea anticorpilor uh, și acest lucru a fost uh, văzut ca fiind eficient în modelele bazate pe animale și un raport uh, publicat de curând a, a confirmat în totalitate datele din modelul uh, bazat pe teste pe animale. A, a fost o întrebare din partea doamnei Sander. Dacă ar fi posibil un vaccin sau o metodă de tratament cu metodele pe care le avem în ziua de astăzi, fără a face apel la testarea pe animale în domeniul uh, HIV. Deci, vaccinării sau în domeniul tratamentelor ce își doresc pacienții astăzi este un tratament și răspunsul meu este nu. Din păcate nu. Sper că într-o bună zi va fi, va fi posibil, dar în ziua de astăzi nu iese. Încă o întrebare. Dacă putem traduce datele din modelele bazate pe teste pe animale în uh, date uh, pentru oameni. Bineînțeles, s-a menționat Ebola. Trei terapii au fost uh, testate de curând pentru Ebola și au fost confirmate pentru oameni. Să vă menționez la unul cocktailul de anticorpi în, în uh, animale macac, 43% rată de succes, rată de eficiență, iar la oameni 45% rată de eficacitate. Deci, da, se poate face această transpunere dacă modelul este folosit în mod corect, dacă se folosesc cele mai bune condiții, conform cele mai bune proiectări ale testului și acest lucru este critic. Aș dori să mai spun un lucru. Nu ar trebui să creăm o opoziție între metodele alternative și uh, testarea pe animale și uh, testele clinice pe oameni. Avem nevoie de toate trei, ele sunt complementare ziua de astăzi și eu sper, la fel ca toți dintre dumneavoastră, ca într-o bună zi să avem metode mai bune, abordări mai bune pentru a putea reduce, poate chiar elimina orice fel de studiu bazat pe testare pe animale și să încercăm să găsim studii la fel de bune pentru testele clinice uh, cu oameni. Bineînțeles, este un apel pe care îl lansez astăzi, pentru că tocmai suntem uh, în Parlamentul European. Orizont 2020 este Uh, prevăzut să fie pentru inovație. Avem nevoie de inovație în metode alternative în viitor. Avem nevoie de inovație pentru, un, pentru a avea modele mai bune pentru, și pentru testarea pe animale. Dar mă îngrijorează faptul că în orizontul 2020 nu se face nicio menționare a uh, bolilor uh, infecțioase, când avem în ziua de astăzi boli precum Ebola în lume. Este un apel, așadar, din partea mea, trebuie să ne asigurăm că apelurile pentru proiecte la nivel european răspund la nevoia de a îmbunătăți lucrurile atât pentru animale cât și pentru oameni. Dziękujemy pani profesor. Vă mulțumim, doamnă profesor. Mai există întrebări adresate domnului Falkenberg? Puteți răspundeți pe scurt, vă rog? Dacă îmi permiteți, aș dori să reacționez la unele lucruri spuse în dezbatere și care țin de directivă. S-a spus că directiva nu permite menținerea unor măsuri stricte. Vă rog, citiți articolul 2 din directivă pentru a înțelege mai bine faptul că se permite sub directivă impunerea unor măsuri mai stricte de către statele membre. Este o prevedere care a și fost folosită de o serie de state membre care au notificat că își mențin propriile măsuri care sunt mai stricte decât atât. Doamna Auken spunea că legislația daneză prevedea reguli privind uh, reducerea durerii la animale și utilizarea anesteziei. Din nou, vă rog să vă uitați la articolul 14 din directivă este exact ceea ce se menționează aici. Și nu în ultimul rând, s-a, am auzit că s-a spus că ar fi imposibil pentru oamenii de știință să uh, pună, să, să, conteste uh, deciziile luate de uh, foruri științifice europene. Această directivă, la fel ca și orice act normativ, poate fi atacat de orice cetățen european, uh, prin instanțe, prin Comisia Europeană, prin uh, Comisia de Petiție a Parlamentului. Există o serie de căi, la fel ca și pentru orice act normativ european. Și va fi important, la fel ca la multe acte normative, să cooperăm strâns pentru a implementa aceste acte normative în mod adecvat și să atingem obiectivele acestor directive. Mulțumesc! Acum, în numele organizatorilor, am să-i dau cuvântul domnului Raes. Aveți cuvântul. dori să menționez câteva elemente științifice, simple, ca să puteți să înțelegeți și ceea ce a spus doamna Baresinusi. Îi mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumnea ei, dar trebuie să spun că nu m-a convins. M-am uitat pe, publicat, pe PubMed, publicațiile doamnei Baresinusi, aproximativ 75. Multe dintre lucrările dumnea ei țin de problema transmiterii virusului HIV uh, de la uh, mamă la copil. Sunt foarte interesat de aceste publicații și îi mulțumesc pentru contribuția um, sa în acest domeniu. Însă, mai în general, dacă am putea vindeca SIDA, nu ar mai trebui să ne preocupăm de transferul între mamă și copil al virusului. Deci, de ce să nu găsim mai degrabă un tratament? Doamna Bare Sinusi, de, de 30 de ani, face cercetări pentru a găsi tocmai acest, uh, acest tratament. Milioane de studii s-au făcut pe același uh, subiect în tot acest timp și până acum nu s-a obținut niciun rezultat, nu se poate vindeca. Să ne punem întrebări atunci. Când conduceam un uh, laborator, am dezvoltat o temă de cercetare pe baza unei ipoteze. Și dacă după 3-4 încercări nu funcționa, căutam o altă ipoteză. De 30-40 de ani, doamna Bare Sinuții are aceeași ipoteză. Putem studia maimuțele, de exemplu macacii sau uh, cimpanzei și uh, se poate utiliza la ei virusul uh, nu HIV ci uh, virusul imunodeficienței la uh, maimuțe, SIV. Rezultatele arată că HIV și SIV nu sunt aceeași, același lucru. Apoi, dacă vreți să creți un vaccin împotriva SIDA, este misiune imposibilă. Aveți o țintă care se deplasează tot timpul și la mare viteză, pentru că virusul uh, suferă mutații în permanență. Deci dacă țintiți un virus într-un loc, când uh, ați țintit, uh, virusul deja este în cu totul altă parte. Însă, dacă ne uităm îndeaproape la mecanismele care permit virusului să scape de sistemul imunitar și, în al doilea rând, să doboare sistemul imunitar, e bine, atunci am face progrese. Pot să vă spun că în uh, uh, Franța, Centrul Național de Studii Științifice a depus un uh, brevet pentru uh, un, o procedură care ar putea permite eliminarea totală a uh, virusului HIV în, uh, din uh, organism. Acest brevet a fost depus uh, a fost depus și li s-a uh, spus faceți întâi testele clinice înainte să vedeți, să ne vedeți. Uh, cei de la Centrul uh, de Studii uh, Științifice din Franța au spus că nu este competența lor să facă aceste studii, aceste teste clinice. Am fost la mai mulți reprezentanți din industria farmaceutică și nu mi-au dat același răspuns. Unii mi-au spus, înțelegeți-mă, SIDA pentru noi înseamnă 36 de miliarde cifră de afaceri pe an. Și nu avem niciun chef să, să renunțăm la tratamentele actuale. Am să rog pe doamna Barel Sinusi să comenteze acest element. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie odniesienie się pani profesor. Mulțumesc. Yes, with pleasure. Mai dorește cineva să intervine? Nu? Atunci, doamna profesor, ai cuvântul. Cu plăcere, pentru că vreau să clarific mai întâi faptul că nu reprezint uh, nicio companie farmaceutică, pentru că uh, niciodată n-am uh, lucrat pentru vreo companie farmaceutică. Sunt om de știință, lucrez pentru Academie, niciodată n-am primit finanțare din partea vreunei companii farmaceutice, deci chiar vreau să clarific acest lucru. În al doilea rând, uh, Cred că n-ați analizat uh, cu atenție um, articolele mele. Îmi pare rău să spun că nu mai lucrez uh, de foarte, foarte mulți ani uh, la cercetarea cu privire la vaccinuri, la transmiterea virusului HIV de la mamă la făt și pot să spun că există un tratament pentru uh, HIV. HIV-ul nu mai e acum uh, un virus mortal, nici SIDA nu mai este o boală mortală. Sunt pacienți care trăiesc uh, mult purtând această boală. S-au înregistrat mai mult de 4 milioane de morți la nivel mondial din cauza acestui tratament. Practic, Practic, uh, acum se poate trăi cu SIDA, speranța de viață a acestor pacienți este foarte similară cu uh, cea a, oamenilor care nu sunt infectați uh, cu HIV. Dar acest tratament este și preventiv, poate preveni transmiterea virusului de la mamă la făt și pot să spun că mă bucur că astăzi nu avem țări în care unde în țări în care, mai există, în care există tratament să se mai înregistreze transmiterea uh, bolii de la mamă la făt. Însă acest tratament e greu disponibil tuturor. Doar 40% din uh, ce afectați de acest virus în lume au acces la tratament. 60% dintre cei infectați nu au acces la tratament. Asta înseamnă că încă mai trebuie să facem uh, uh, progrese. Iar laboratorul uh, meu astăzi încearcă să înțeleagă mecanismele prin care anumiți indivizi nu controlează neapărat foarte bine infecția, ceea ce este cu totul diferit față de ceea ce ați spus dumneavoastră. Mulțumim, doamnă profesor. Încheiem uh, cea de-a doua dezbatere cu experții de astăzi. Uh, aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, ales doamnei profesor. Cea de-a treia sesiune de discuții va fi inițiată de doamna Emily McIver. Aș dori să atrag atenția acum la problema atractivității Uniunii Europene cu privire la uh, cercetare. Probabil că Uniunea Europeană ar putea deveni foarte neatractivă pentru cercetători din, și cercetările, precum și teste, se vor muta în alte zone ale lumii cu un cadru legislativ uh, mai puțin restrictiv. Acestea sunt, uh, într-adevăr, niște alegeri foarte grele pe care trebuie să le um, facem. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc mai întâi pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o de a mă uh, adresa dumneavoastră. Uh, în uh, legătură cu această inițiativă cetățenească semnată de mai bine de un milion uh, de oameni pentru a opri vivisecția. Mă voi uh, concentra acum mai mult pe acțiuni decât pe argumentele pe care deja le-am ascultat, pentru că există câteva acțiuni care pot fi uh, întreprinse imediat și altele care pot fi planificate pentru viitor. Există acțiuni aspiraționale, însă și altele bazate pe obligații existente. Uh, câteva dintre aceste obligații sunt uh, în vigoare, iar ele ar putea să uh, ducă la reducerea și înlocuirea experimentelor pe animale uh, de astăzi. Deci ce poate fi făcut acum? Am auzit multe despre modul în care experimentele pe animale funcționează. Am discutat despre ceea ce li se face animalelor, de ce și cum poate fi pusă sub semnul întrebării toată această activitate. Însă tot la început în 1993, când cetățenii au luat uh, măsuri pentru a încerca să pună capăt uh, testării cosmeticelor pe uh, animale. Exista o părere larg împărtășită că aceste teste produc multă suferință animalelor. Politicienii au luat măsuri și în cele din urmă, 20 de ani mai târziu, în 2013, am văzut că se implementează o interdicție europeană pentru pentru testarea cosmeticelor uh, pentru, pe animale și o interzicere a uh, produselor cosmetice proaspăt testate pe animale. Și așa am intrat în secolul al XXI-lea, iar în acest secol negocierile au uh, continuat. Însă subiectul despre care se vorbește cel mai mult, poate în detrimentul altora, este testarea um, de reglementare. Aceasta reprezintă doar aproximativ 10% din totalul experimentelor pe animale care au loc. Unul dintre aspectele pe care le-am apreciat uh, mult la această inițiativă uh, cetățenească este uh, faptul că accentul s-a mutat de pe acest tip de testare reglementară pe alte tipuri de experimente pe animale care includ și cercetarea biomedicală. Haideți să ne gândim însă un pic uh, la testarea uh, reglementară care are loc uh, în Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care politicienii iau notă de ceea ce se întâmplă. Propunerea REACH a ridicat temeri conform cărora milioane de animale ar putea fi folosite în aceste experimente ca rezultat al acestor legi. 15 ani mai târziu, eu încă sunt implicată în demersul prin care încerc să demonstrez că chiar dacă se îndeplinesc toate obligațiile um, um, ar trebui să uh, înlocuim aceste experimente atunci când există uh, alternative. Dacă nu reușim să facem asta, atunci uh, ce speranțe putem avea în alte domenii? Aș putea să vorbesc mai mult despre REACH, dar nu am mult timp la dispoziție. Și trecem mai departe. Unul dintre aspectele pe care le-am putut remarca în ultimii 15 ani a fost uh, crearea noii directive, directiva 2010-63, iar în această directivă, e bine, am putut vedea că um, s-au făcut multe pentru uh, pregătirea implementării și pentru uh, punerea sub semnul întrebării a chestiunilor pe care se bazau această directivă. Practic, S-au creat mijloacele uh, prin care știința poate să progreseze și în afara acestor uh, experimente. Însă, întorcându-ne la cercetarea biomedicală, inițiativa cetățenească este uh, o oportunitate a comunității care dorește protejarea animalelor să treacă din nou acest tip de cercetare biomedicală pe ordinea de zi a politicienilor. Și trebuie prin asta să înțelegem Uh, că uh, uh, foarte multe animale în continuare sunt folosite pentru cercetare medicală în Europa. Acesta este un moment de cotitură. Este pentru prima dată când se discută cercetarea biomedicală în acest fel, în acest for, iar eu una salut acest lucru. Prima aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil. dezvoltarea uh, medicamentelor. În acest uh, moment uh, suferă de pe urma unei crize. Există o criză a dezvoltării medicamentelor. Această notă informativă pe care o am aici este disponibilă și la ușă și vă explică uh, clar ce a făcut societatea umană pentru a încerca să expună eșecurile uh, cercetării biomedicale bazate pe animale în domeniul modelelor animale de predicție uh, a evoluțiilor bolilor practic, înainte să se aducă un uh, test, un medicament pe piață, cercetătorii testează pe animale uh, componentele medicamentului. Practic, se uh, creează un model animal al bolii umane. Boala umană poate nu se experimentează la animale în mod natural, deci aceste simptome sunt induse animalelor după care trebuie tratate dacă există eficacitate la nivelul acestor texte, teste se va trece la testele de toxicologie. Dar după toxicologie, 95% dintre medicamentele candidate eșuează la testele clinice pe oameni. Deci eșuează în momentul în care ajung să fie testate pe ființele umane. Ori asta spune foarte multe lucruri, și anume că datele toxicologice sunt date pe care nu ne putem uh, baza. Se, baza, se vorbește mai mult despre toxicologie decât pe eficiență. Dar haideți să vorbim puțin despre eficiență, despre eficacitate. Pentru uh, scleroza uh, multiplă, 99% dintre um, medicamente testate pe animale au eșuat la oameni. Pentru astm, după decenii de cercetări în domeniul pe animale, um, am ajuns la o nouă mm, am ajuns la doar două mari clase de medicamente. Acum, haideți să vedem care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Un instrument uh, uh se regăsește în tratate, articolul 13, și anume, uh, prin acesta ni se amintește că bunăstarea animalelor este o valoare a Uniunii Europene. Articolul 10, directiva uh, 2010 63 63, ne reamintește faptul că bunăstarea animală, din nou, este o valoare a Uniunii Europene. E un aspect care nu poate fi uitat sau ignorat. E ceva ce ar trebui să ne facă pe toți uh, să um, acționăm toți cei care ne dorim uh, schimbarea trebuie să fim motivați de asta pentru a ajunge la un consens. Cum transferăm în acțiune uh, aceste valori? Avem aici un diapozitiv care spune ceva despre experimentele pe animale, uh, lucruri care adesea nu sunt spuse. 2% din cele 11,5 experimente pe milioane de animale fost în experimente um, au efecte severe asupra animalelor. Vă putem da un uh, exemplu, aici regăsiți de fapt câteva asemenea uh, exemple, șocuri electrice uh, pentru a produce o neajutorare învățată, apoi perioade de izolare completă, apoi imobilizare pentru a induce ulcere gastrice, sau insuficiență cardiacă sau uh, teste care uh, forțează animalele să înnoate sau să uh, aibă activitate, activitate fizică extremă. Însă animalele nu pot să ne spună cum se simt și de aceea trebuie să acționăm noi. Cum se măsoară însă toate aceste reacții cu uh, dispozitive precum acesta? Prin urmare, noi avem uh, anumite obligații față de bunăstarea animalelor. Și haideți să trecem mai departe. Directiva în sine spune că Obiectivul final este înlocuirea totală a procedurilor uh, executate pe animalele vii. Și ce putem uh, noi face pentru a ne asigura că aceste proceduri sunt în totalitate înlocuite? Ei bine, putem uh, să lucrăm pe, mm, cu anumite organisme de finanțare. Există un plan, or, gândit în Regatul Unit, Um, de către cei care reglementează um, acest domeniu al experimentelor pe animale, de alte organisme responsabile pentru protecția mediului și pentru protecția alimentară. Um, este vorba despre o, un plan uh, pe mai multe paliere, mai multe domenii, care presupune un consens care îmbină oportunitățile de afacere cu oportunitățile legate de bunăstarea animalelor. Pentru că o rată de 95% de uh, uh, eșec uh, este uh, una care nu mulțumește nici companiile farmaceutice, nici pe cei care luptă pentru bunăstarea animalelor. Directiva în sine uh, conține anumite stimulente, uh, precum evaluări de proiect sau evaluări retrospective, prin care se poate examina dacă obiectivul experimentului a fost atins după ce acest experiment a avut loc. Uh, Revizuirea tematică presupune că Comisia acționează cu toate părțile interesate, adică și cu noi, pentru a decide prioritățile legate de o revizuire și uh, legate de uh, progres. Există uh, un laborator european de referință care poate să ajute la înlocuirea acestor experimente pe animale, iar acest laborator a primit un mandat extins în 2010. Dar aici vine și responsabilitatea statelor membre pentru a crea o strategie de uh, înlocuire a experiențelor pe animale împreună cu Comisia. Iar în cel din urmă și comunitatea științifică europeană poate avea un rol de jucat. În Regatul Unit uh, uh, adesea există um, S-a emis ipoteza că există foarte mult uh, atitudine conservatoare în uh, mediile uh, de cercetare, dar poate ar trebui să schimbăm această atitudine. Mulțumesc! Mulțumim! Iar acum, în numele diverselor grupuri politice, are, domnul, are cuvântul domnul Caputo pentru 3 minute. Innanzitutto eh, mi congratulo per l'iniziativa. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să hm, vă felicit pentru această inițiativă. Cred că doamna McIvy a avut o prezentare extrem de cuprinzătoare, de detaliată. E nevoie de o dezbatere largă, deschisă, lipsită de prejudecăți, da? Există păreri diferite chiar în interiorul comunității științifice, ceea ce ne arată cât de dificil să avem o soluție definitivă care să reunească diversele păreri. Peste un milion de cetățeni <clears throat> au sprijinit această inițiativă. Prin urmare, Parlamentul European are obligația să audă ce au ei de spus – Audierea merge în direcția cea bună, dar nu e ușor să strânge un milion de semnături. Nu e treaba oricare, deci aș vrea să-i felicit pe organizatori. Reușita lor reprezintă o victorie pentru toți cetățenii europeni și ar trebui salutată de instituții, pentru că arată că cetățenii dispun de o posibilitate de a influența politicile publice, de a arăta că cetățenii sunt întotdeauna cu un pas înaintea politicienii. Comisia a fost invitată să abroge directiva privind testarea pe animale și să propună un proiect nou care va interzice testarea pe animale. Numărul de semnături strânse arată că testarea pe animale E un subiect foarte important care interesează pe cetățenii europeni, o chestiune etică. Antevorbitorii s-au referit la vivisecție și cercetări pe animale și au cerut comunității să protejeze sănătatea animalelor, starea de bine animalelor și cred că imaginile pe care le-am văzut uh, erau cutremurătoare. a fost întotdeauna o prioritate. Gândiți-vă la articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cetățenii europeni <clears throat> arată o mare receptivitate și instituțiile europene trebuie să contribuie cu inițiative. Contribuția valoroasă a cetățenilor poate să meargă pe, în două direcții. Mai întâi să vedem să există mai multă transparență ce privește testarea pe animale, iar pe termen mediu să se recurgă mai mult la metode alternative. Așa cum a spus <clears throat> invitatul nostru, cei care utilizează testarea pe animale trebuie să prezinte informații în legătură cu obiectivele, simt uh, numărul de specii utilizate și odată ce acele informații sunt transmise, statele membre să le pune la dispoziția publicului, ca cetățenii să știe ce se întâmplă în laboratoare un alt aspect legat de metode de înlocuire în care trebuie să se implice comisia. După cum s-a spus, metoda de testare pe animale nu e suficientă. Metode care să nu fie bazate pe animale când sunt disponibile ar trebui să fie utilizate pe scara cea mai largă. Dacă există alternative, ele să fie obligatorii, și, obligatorii și cercetătorilor să li se dea posibilitatea de a opta dacă sunt alternative validate. Trebuie să ne asigurăm că nu mai există obstacole și că nu se pot introduce obstacole. Dacă nu facem asta, atunci nu văd ce rost uh, mai are totul. Cred că este absolut necesar să se investească pentru a se face sau pentru a elabora metode alternative. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Castaldo. Grazie. Tra le tante... Mulțumesc, domnule președinte. Există -hmm. lacune nejustificate în directivă. Ar trebui să existe o procedură administrativă simplificată pentru ca statele membre să dea autorizări de cercetare pe o perioadă de 5 ani dacă există efecte moderate. Mă refer la articolul 41 și 42. Așadar, utilizarea de animale pentru diagnostic. În toate procedurile administrative simplificate, autorii experimentelor trebuie să ofere anonim uh, anumite informații care nu ni se par de o importanță vitală. Trebuie să se vorbească și de numărul de specii și obiective. Aceste documente trebuie să fie publicate și făcute disponibile de statele membre. Cred că e o problemă clară în ce privește transparența, pentru că, de fapt, nu știm ce se întâmplă în spatele ușilor închise ale laboratorilor. Există mm, zvonuri legate de violență la adresa animalelor. Aceste statistici probabil că nu sunt caracterizate de acuratețe când e vorba de procedura simplificată. Iată doar un exemplu pentru a vedea că trebuie, de ce trebuie să abrogăm această directivă important pentru cetățenii europeni și pentru Parlament să ascultăm ce au de spus cetățenii, pentru că nu e ceva opțional din multe motive. Mulțumim, uh, domnule Castaldo. Urmează uh, domnul Mapa. Mulțumesc foarte mult. Domnul Demesmacher, de fapt, uh, mulțumesc pentru o prezentare extrem de interesantă. Aș vrea să profit de ocazie pentru a-i felicita pe organizatorii inițiativei cetățenești europene pentru toată munca depusă. Eu privesc lucrurile cu deschidere, îmi plac și oamenii și animalele și nu trebuie neapărat să eliminăm testarea pe animale, ci să o evităm pe termen de lungat și să încercăm să o eliminăm cu totul. Aș vrea să adresez o întrebare în legătură cu impactul posibil al uh, parteneriatului uh, transatlantic, TTIP. S-a spus că bunăstarea animalelor este una dintre valorile Uniunii Europene. Acest tratat TTIP va avea implicații extrem de largi, posibil și pentru animalele care vor fi utilizate pentru testare științifică. Și consecințele s-ar putea să fie favorabil. Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, TTIP, e o ocazie de armonizare a regulilor comerciale pentru a favoriza creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dar e vorba și de a încerca să se evite o duplicare de standarde diferite care să fie aplicabile. Deci TTIP ar putea să contribuie la aplicarea principiului celor 3 de R, deci o reducere a testelor pe animale și aș dori să aud părerea dumneavoastră. Președintele, mulțumim. Doamna Kelly. Mulțumesc, în primul rând, Cred că cea mai mare dorință în mișcarea noastră este să ne asigurăm că va exista o reacție din partea Comisiei, un răspuns puternic și nu ca la alte inițiative când reacția a fost uh, ca și inexistentă. În ce privește prezenta directivă și articolul 16 în special, un animal utilizat la mai multe procedură poate fi utilizat din nou dacă efectele au fost moderate, după cum s-a spus la teste anterioare. Dacă efectele sunt uh, reduse sau moderate, e o practică îngrozitoare pe care o găsiți în anexa 8 la directivă și colegii mei s-au referit la aceasta și în trecut. În conformitate cu directiva, <clears throat> Gravitatea se legă de durere, anxietate și uh, daune pe termen de lungat din cauza procedurii. Pentru prima dată această directivă, spre deosebire de cea din 1986, cea anterioară, examinează aceste aspecte. Aici semnul de întrebare este de, de ce s-a făcut un pas înapoi și nu unul înainte. se vor putea utiliza animale sălbatice sau fără stăpân ori de câte ori cercetătorii simt uh, că e nevoie, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut și mă întreb de ce s-a făcut acest lucru. Comisia Europeană ar putea să ne explice dacă această directivă chiar apără animalele și promovează bunăstarea lor. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, urmează domnul Claude Ströms. Mulțumesc, domnule președinte. Animalele sunt ființe simțitoare și de aceea aceste 11,5 milioane de exper experimente existente în continuare în Uniunea Europeană sunt o situație pe care nu o putem accepta în viitoare. În viitor. În ultimii 5 8 uh, ani, um, numărul a scăzut cu aproximativ 500 de mii de experimente pe an. Um, și nu mi se pare un rezultat minunat. Uh, de aceea salut această inițiativă pentru că arată că avem presiune politică pentru a face progrese. Ceea ce ați spus dumneavoastră, și anume unde au loc aceste teste pe animale, este foarte important. Mai puțin de 10% în domeniul reglementat sau și restul în domeniul biomedical. Și cred că tocmai aici ar trebui să mm, acționăm. Un lucru aș dori să-l spun. Uh, domnul Tarabel astăzi mi s-a părut că a avut o intervenție incredibilă. Uh, să pui uh, cei din protecția, cei care vor protecția animalelor în aceeași găleată cu cei care cer pedeapsa capitală Uh, mi se pare că domnul Tarabella merită să ofere niște scuze uh, celor uh, care luptă pentru protecția animalelor. Un lucru este important. Comisia trebuie să ia în serios această inițiativă. Mă aștept de la Comisie să vină cu răspunsuri concrete. În primul rând, directiva actuală 2010-63, nu știu dacă trebuie să fie abrogată, dar cu siguranță poate fi îmbunătățită. Apoi să continuăm cu uh, cercetarea și uh, să alocăm mai multe fonduri în cercetarea pentru metodele alternative. Dar avem și o problemă suplimentară. Neaplicarea sau aplicarea greșită a, inform- a directivei privind cosmeticele. Îmi pare rău, domnule președinte. Au fost uh, declara- intervenții care au durat cu un minut în plus. Dați-mi voi măcar să-mi termin propoziția. Știm că în directiva privind cosmeticele există anumite uh, lacune care sunt uh, exploatate. Și întreb Comisia cum putem pune capăt acestei practici. Și încă o întrebare. Ați vorbit despre um, atitudini conservatoare în, uh, în uh, comunitatea cercetătorilor. Ce putem face pentru a-i combate pe acești uh, oameni de știință atât de conservatori? Președintele, cei care utilizează timpul de la două comisii au voie să aibă o perioadă mai îndelungată de timp în intervenții. Acum domnul Zulo. Aș dori să revin la ce s-a spus la celelalte două grupuri de discuții. Am putea face un apel la adresa Europei să sprijine cercetarea în ce privește metodele alternative și la acest panel s-a spus că regulile actuale nu sunt de fapt respectate, dar mie mi se pare că există alternative. Cel ales este unul legat de o cale unică și cetățenii nu pot să se uite și la cealaltă cale, pentru că e o lipsă de voință politică. Din motive legate de sprijin economic și de legiferare pentru calea cealaltă. În tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, la articolul 13, se spune că e importantă bunăstarea animalelor și în ultimele câteva zile și săptămâni Consiliul și Parlamentul examinează a boilor <clears throat> contagioase la animale. Trebuie să vedem uh, despre ce e vorba în bunăstarea animalelor, pentru că acum e o noțiune golită de sens. Politicienii trebuie să asculte ce au de spus cetățenii și să legifereze într-adevăr în domeniul bunăstării animalelor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum dăm cuvântul din nou experților, doamna McIver. Mulțumesc pentru toate întrebările și intervențiile în legătură cu lacunele nejustificate din directivă. Da, cu siguranță că există multe. Procedura simplificată menționată e una dintre acestea. Alta e faptul că în evaluarea proiectului, dacă e nevoie de un test prin lege, se poate efectua și dacă există alternativă, lucru care trebuie modificat. În legătură cu conservatismul o să revin puțin mai târziu. În legătură cu tratatul uh, TTIP, bunăstarea animalelor reprezintă <clears throat> un aspect important pentru că în legiferare este în avantajul marilor companii, asociațiilor și corporațiilor să reducă testarea pe animale în cea mai mare măsură posibilă, pentru că economisește bani. Deci e mare efort să se reducă numărul de teste pe animale în TTIP, dar asta nu se extinde și la legislația în materie de bunăstare animalelor. De exemplu, în SUA, păsările <clears throat> șoare și șobolanii nu se bucură de protecție, deși sunt animalele cele mai utilizate în testare. Deci, în ansamblu TTIP, e o amenințare în această direcție. În plus, m-aș gândi și la faptul că am văzut progrese în Uniunea Europeană în ce privește directiva privind cosmeticele și m-aș teme că orice pierdere de democrație din cauza TTIP a reduce posibilitatea noastră de a introduce legislație de acest gen doar în baza campaniilor de opinie publică. În ce privește reutilizarea, da, ce păcat că există legislație atât de lejeră în materie de reutilizare ca și așa numitele clauze de salvgardare care ar permite experimente pe animale mai grave decât lista pe care v-am prezentat eu să fie efectuate în anumite circunstanțe și mă tem că singurul loc în care pot să um, aloc responsabilitatea industria care desfășoară activitatea de lobby, pentru că nu vor să se interzică nimic și să da posibilitatea să se treacă dincolo de tot ce e permis prin lege, ceea ce e o lacună și în ce privește punctele slabe din directiva privind protecția animalelor. Există clauzele de salvgardare despre care am spus, care, deși teoretic există anumite elemente de evitare a birocrației, ar spune că mecanismele respective sunt prohibitive. în ce privește evitarea conservatismului sau conservatorismul, e important să se mențină deschise căile de discuție, dar comunitatea care vrea să apere animalele, transmiterea unui mesaj coerent către comisie, unde vrem să ajungem pentru a se înlocui experimentele pe animale, pentru a fi la înălțimea provocării cu acele 95% dintre medicamente care nu dau rezultate. Vreau vrea să existe modele privind maladiile și faptul că se înțeleg bine uh, eșecurile la testare. În ce privește legislația generală de bunăstare animalelor, da, dacă se mărește bunăstarea animalelor, ar fi un lucru bun. Există oportunități în directiva existență, dar trebuie să vedem că directiva e pe deplin aplicată. O mare parte a responsabilității în acest sens le revine statelor membre modul în care implementează anumite proceduri. Deci evaluarea, dacă evaluatorii consideră că obiectivul experimentului este fie că nu îndeplinește sau nu respectă principiile de bunăstare animalelor, pot uh, opri experimentul. De asemenea, dacă consideră că există o alternativă științifică mai bună, la cercetarea biomedicală ar putea să fie o tehnică bazată pe pacienți umani, atunci pot de asemenea respinge cererea de a efectua cercetarea. Deci trebuie să facem să se progreseze în toate aceste direcții și să propunem o strategie de a înlocui toate experimentele pe animale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Pentru a încheia a treia rundă, aș dori să dau din nou cuvântul unuia dintre organizatorii inițiativei, domnul Menaș. the biggest challenge, the biggest challenge to the European Citizens Initiative. Cea mai mare provocare uh, pentru această inițiativă este comunicarea. Ideea din spatele acestei inițiative a fost să creștem nivelul dezbaterii de la bunăstarea, animalei, bunăstarea animalelor la punerea sub semnul întrebării a modelului bazat pe testare de animale. Noi am a atins mai superficial acest element și ce am dorit să rugăm Comisia Europeană este să organizeze o dezbatere publică, științifică, dacă doriți ca un juriu public, nu unde experții să aibă 10 minute, ci unde să aibă 3, 4, 5 zile pentru a discuta uh, cu experți din ambele părți. Dacă nu ducem o dezbatere științifică serioasă, îi dezamăgim pe cei 1, 17 uh, milioane de oameni care au semnat uh, această uh, inițiativă. Eu cred că avem tehnologia necesară. Dacă doriți un exemplu, Botox, uh, cunoașteți acest lucru, sunt convins că nu mulți dintre dumneavoastră îl folosesc, dar Botox este toxina botulinică cea mai uh, toxică uh, substanță cunoscută în știință și timp de ani de zile comunitatea științifică a spus nu există nicio posibilitate să uh, testăm Botox pe orice altceva decât uh, pe șoareci, dar numai pentru că a avut o utilizare cosmetică această substanță, această substanță a, a ajuns în uh, atenția opiniei publice și numai de aceea s-au uh, Uh, testat alternative. Pentru că în momentul în care industria s-a confruntat cu posibilitatea uh, de a își pierde profiturile, brusc uh, pentru Botox s-a găsit o altă posibilitate de testare, cu excepția celor pe animale. Deci, astăzi, bineînțeles, nu am putut să transmitem mesaje complexe uh, Um, de aceea avem nevoie de o dezbatere științifică serioasă, pe care cred că o vom câștiga. Atunci când publicul va înțelege că testarea pe animale nu este un rău necesar, ceea ce ni se spune de ani de zile, vom putea să uh, ne dăm seama că nu mai este, că necesarul uh, se pierde și rămâne numai răul. ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę, trzeci panel. Mulțumesc. Cu aceasta încheiem al treilea, uh, a treia rundă de vorbitori. Îi dau cuvântul domnului Tamino la final. Eu cred că questo ampio dibattito che non è servito a chiarire tutto. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea pe care am avut-o cred că nu a clarificat toate elementele științifice și Toată lumea a recunoscut asta, însă au fost subliniate unele elemente cât se poate de clare. Și majoritatea persoanelor au fost de acord că testarea pe animale nu, va, nu poate să prevadă exact ceea ce Um, solicită statele europene și anume o garanție a unor uh, instrumente eficiente pentru protecția sănătății oamenilor. Nu cred că este suficient să spunem nu avem ceva mai bun, deci folosim această metodă proastă. O metodă proastă este așa cum este. Ideea este cum putem crea condițiile pentru a se crea alternative la această metodă plină de lipsuri. Nu spunem că directiva trebuie să fie abrogată în totalitate, Pentru că există uh, cei care ne spun că e mai bine să o avem așa cum este decât să o abrogăm. Dar nu așa trebuie să punem problema. Trebuie să avem o directivă privind bunăstarea animalelor în timpul experimentărilor pe animale. Ceea ce ne dorim noi este să renunțăm la aceste teste, însă din motiv din motive științifice, dar și pentru bunăstarea animalelor. Deci să căutăm un instrument care să nu se bazeze pe uh, experimentele pe animale. Trebuie să ajungem la acest obiectiv, va dura timp, avem nevoie de schimbări tehnologice în acest sens, dar trebuie să ne stabilim termene. Avem 2020 uh, ca un termen. Poate că am dorit ca până în 2020 să avem uh, progrese semnificative astfel încât să nu mai folosim uh, animale nici pentru binele animalelor, dar mai ales pentru binele oamenilor. S-a vorbit despre metode alternative. Unii spun că există metode alternative, alții spun că nu există alternativă și aceste lucruri sunt uh, prevăzute și în legislație. E o contradicție. Trebuie să se elimine orice referință referitoare la nevoia de experimente pe animale. Trebuie să spunem, într-o perioadă uh, decentă sau rezonabilă, putem să găsim alternative. Bine, pe de altă parte, dacă nu există cercetare și fonduri alocate pentru a găsi aceste metode alternative, nu putem face nimic. Dacă vrei să obții un rezultat zero, nu fă nimic ca să ajungi la obiectivul pe care ți l-ai stabilit. Însă, având în vedere toate cele spuse astăzi, noi suntem convinși că atunci când încercăm să găsim uh, metode alternative care să nu fie doar o înlocuire, ci și să fie mai eficiente. Dacă vrem mai multă eficiență, așadar, asta ar trebui să facem. Noi ar trebui să spunem, în doi ani, de exemplu, ar trebui să existe o conferență Uh, în comunitatea europeană care să caute uh, mijloace economice și științifice pentru a ne atinge obiectivul. Avem o întreagă bibliografie aici, toată lumea poate să își ia o copie și le vom pune și pe internet, astfel încât toată lumea să poată avea acces la aceste documente. E foarte ușor să facem asta. Este literatură științifică disponibilă dar cel mai important este că avem nevoie de un brainstorming și de niște timp să găsim metode alternative. Și dacă nu reușim, bine, dar se, eu cred că putem. Haideți să aflăm dacă putem. Com- există metode care nu folosesc uh, animale și de fiecare dată când ele există, ele sunt obligatorii. Este adevărat. Este prevăzut în articolul 4, dar uitați-vă ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Se respectă asta, dar uitați-vă și la celelalte reguli. Nu este suficient să avem reguli privind bunăstarea animalelor. Trebuie să ne uităm și la regulile, la orientările care se ocupă de substanțe chimice, pesticide, biocide, rici. Dacă vă uitați în acest domeniu, practic, în această legislație se spune că trebuie să folosești animale. Nu există nicio declarare, nicio reglementare care să spună uh, că nu se pot folosi experimentele pe animale. Asta este problema. Trebuie să ne asigurăm că valida, validarea se face în mod adecvat, că finanțarea este suficientă, avem structuri europene și avem structuri de cooperare în nivelul Uniunii Europene și prin aceste mijloace trebuie să obținem mijloacele științifice și financiare necesare. Deci, metoda de validare este ceva cât se poate de important. Oamenii spun că Uneori există metode alternative, dar ele nu funcționează de fiecare dată. Avem uh, date foarte multe referitoare la oameni și de multe ori uh, uh, obiectul experimentelor sunt oamenii, dar nu vrem ca acest lucru să se întâmple oricum ar trebui să găsim metode alternative la experimentarea pe animale. Państwa, padały tu często różne poglądy, ale wszyscy... Doamnelor și domnilor, am ascultat o serie întreagă de argumente în această dezbatere și sunt convins și am văzut că toată lumea era bine intenționată și avea intenții pune în spatele argumentelor. Cu toții suntem pentru, pentru standarde cât se poate de ridicate pentru bunăstarea animalelor. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne amintim că există oameni care suferă și că știința are limite aici. Ideea de a organiza o conferință, o dezbatere între oameni de știință mi se pare una foarte bună, rezonabilă și este una dintre concluziile reuniunii noastre de astăzi pe care o vom transmite Comisiei Europene, dar și comisiilor parlamentare, Envi și Peti, probabil că vor sprijini această idee. Vă mulțumesc uh, tuturor mulțumesc pentru această inițiativă cetățenească. Este una foarte importantă. Este o inițiativă care ne-a făcut să fim conștienți de atenția pe care trebuie să o acordăm acestui subiect. Acum voi da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, de fapt mai degrabă vom aștepta o acțiune din partea Comisiei, Comisiei Europene. Există fonduri prevăzute din Orizont 2020 care ar putea fi utile pentru a implementa ideile menționate în această reuniune. Le mulțumesc celor un milion de, peste un milion de cetățeni care au semnat această inițiativă. Mulțumesc încă o dată Comisiei Europene. Apreciem întotdeauna munca dumneavoastră. Am încheiat audierea pe ziua de astăzi și nu pot decât să vă urez o seară plăcută tuturor. Și vă asigur că vom reveni la acest subiect atât de important. Mulțumesc tuturor!